morning, ladies and gentlemen. It's uh, Bună dimineața, domnilor și domnilor. Vă revăd cu mare plăcere la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Astăzi îmi revine onoarea de a înlocui pe doamna Gresle și sper dacă voi face greșeli minore în prezidarea acestei reuniuni, că mi le veți îngădui. În primul rând, avem interpretare în toate limbile relevante de lucru și trebuie să-i avertizez pe colegi și pe vorbitori, mai ales pe reprezentanții curții de conturi, că discursurile. Reuniunea noastră este transmisă pe internet, deci uh, doar uh, intervenții corecte din punct de vedere politic, vă așa. Sper că nimeni nu are nimic în legătură cu ordinea de zi. Deci ordinea de zi este adoptată. În plus, aș dori să vă spun că Domnul Con, uh, raportorul pe, uh, responsabil pentru primul punct de pe ordinea de zi, nu este prezent, este blocat undeva în uh, trafic, însă am înțeles că ar trebui să sosească în curând. Deci putem începe cu acest punct și aș dori să-i dau în primul rând cuvântul domnului Russo. și inițial trebuia să vă rog să vă limitați intervenția la 5, 7 sau 8 minute, dar dacă îl vedeți pe domnul Corn intrând în sală, să știți că nu mai aveți timp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei de Control Bugetar, un reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate. Este o plăcere pentru mine să vă prezint capi- capitolul 10 al raportului anual al Curții de Conturi, evaluarea cheltuielilor administrative, în mod specific astăzi cheltuielile administrative ale Serviciului European de Acțiune Externă. Evaluarea Curții de Conturi pe anul 2017 este una pozitivă. Cheltuielile administrative nu sunt afectate de un nivel uh, important de uh, eroare. Am identificat acest nivel la 0,5%. Această evaluare se bazează pe un eșantion de 55 de tranzacții, din care 4 au fost uh, legate direct de Serviciul European de Acțiune, de acțiune Externă. Una din tranzacțiile evaluate a fost afectată de o eroare care nu a putut să fie cuantificată când vine vorba de nerespectarea principiului bugetar al anualității și absența uh, unui acord scris privind uh, aranjamentele financiare cu, or- cu organizație partener nu am identificat nicio altă problemă legată de Serviciul European de Acțiune Externă. Am evaluat de asemenea și recomandările generale de follow-up uh, formulate în uh, raportul anual din anul 2014 și am ajuns la concluzia că recomandările privind salariile și indemnizațiile familiale au fost puse în, în aplicare în marelor majoritate. În acest an nu am dedicat nicio recomandare specifică Serviciului European de Acțiune Externă. Domnule președinte, domnule raportor, stimați membrii ai Comisiei, înaltă reprezentantă rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări ați avea și pentru clarificări ulterioare și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș dori să dau cuvântul în altei reprezentante, însă înainte de a face acest lucru, vă asigur că apreciem faptul că ați venit direct de pe alt uh, continent în fața comisiei noastre pentru a ne prezenta modul în care instituția dumneavoastră tânără și vibrantă gestionează, uh, gestionează bugetul în acest context de austeritate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că sunt prezent aici. O să profit de timpul pe care mi l-ați acordat. O să profit și de faptul că domnul Con nu, este, nu a sosit însă pentru a vă prezenta o privire de ansamblu a bugetului, a gestionării acestuia. Mă bucură faptul că Gianmarco Divita și Marca Schmidt sunt alături Uh, sunt alături de mine, care vă vor sta la dispoziție pentru a răspunde uh, întrebărilor de natură mai tehnică. Cred că este o ocazie bună să ne aplecăm puțin asupra perspectivei serviciilor uh, noastre, Serviciul European de Acțiune Externă, pentru a înțelege cum acesta poate funcționa mai bine. Vă mulțumesc, pen, mulțumesc pentru prezența celor de aici și Uh, celor care nu sunt uh, prezenți, dar care au trimis întrebări în scris. Vă mulțumesc uh, pentru un alt an în care am cooperat excelent, astfel încât Serviciul European de Acțiune Externă să devină mai puternic, mai eficace și mai eficient din punctul de vedere al costurilor. Este ultima noastră întâlnire înainte de a începe un nou mandat al Parlamentului European și de a fi ales un nou înalt reprezent, reprezentant pentru politica externă. Ultimii ani au devenit mult mai dificil din punct de vedere al politicii externe. Am reușit să facem față acestor uh, provocări, mulțumită angajamentului uh, personalului nostru, atât din Bruxelles cât și uh, din reprezentanțele diplomatice de peste tot uh, din lume. Aș dori să vă mulțumesc și pentru cooperarea interinstituțională, pentru că Parlamentul European și comisiile parlamentare au un rol important din acest punct de vedere. Sunt implicate într-o mai bună gestionare a serviciilor noastre, sunt implicate în activitatea diplomatică, și vă mulțumesc pentru această oportunitate, pentru că este ultima descărcare de uh, gestiune la care participăm împreună. Așa cum a spus domnul Rousseau, dacă reușim să, îmbunătățim gestionarea bugetară a unui serviciu tânăr care dispune de resurse bugetare limitate, este un lucru uh, bun. Împreună cred că am răspuns unei cereri tot mai mare, tot mai mari din partea cetățenilor și din partea partenerilor noștri de peste tot din lume, de a trece la acțiuni într-o lume mai marcată de conflicte. Uniunea Europeană trebuie să poarte o politică globală care să nu se, se bazeze pe competiție și pe conflict, ci mai mult pe cooperare și pe o abordare multilaterală, mai ales în cadrul organizațiilor Națiunilor Unite. Astăzi, vedem că ideea, se afirmă tot mai mult ideea unor, unei politici externe bazate pe putere, că doar o parte ar avea de câștigat și că celelalte ar trebui să piardă. Noi, europenii, acum când comemorăm 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial, știm că acest lucru uh, preg- poate pregăti terenul pentru uh, războaie și am și știm noi înșine ce înseamnă să o iei pe această cale. Știm că uh, slăbiciunile vecinilor noștri sunt slăbiciunile noastre și știm de asemenea că provoc probleme globale cum ar fi schimbările climatice nu pot fi rezolvate decât prin cooperare. Partenerii noștri sunt tot mai interesați și își doresc, de fapt, tot mai mult să lucreze împreună cu o putere credibilă uh, ca, ca Uniunea Europeană. Știu că uneori europenii nu se autopercep ca fiind o putere, însă suntem percepuți astfel de ceilalți parteneri internaționali și trebuie să înțelegem că avem această ocazie în acest moment. În ultimele luni am văzut că această, aceste cerințe, aceste așteptări din partea Uni- Uniunii Europene sunt în creștere. Dacă este să ne gândim la combaterea schimbărilor climatice sau la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, partenerii noștri externi înțeleg faptul că investițiile făcute de Uniunea Europeană duc la o creștere durabilă, că nu au în spate vreo agendă secretă și tot mai mulți parteneri își doresc o colaborare și în domeniul securității. Înțeleg că Uniunea Europeană aduce o plus valoare și în domeniul securității. Nu este exclusă niciodată o putere directă, însă o putere dură, însă aceasta, recurgerea la forța uh, brută nu înseamnă renunțarea la uh, alte măsuri alternative. În continuare, suntem percepuți ca fiind un mediator uh, echitabil pentru uh, soluționarea pașnică a unor conflicte. Am reușit să discutăm cu toate părțile implicate în anumite conflicte, inclusiv cu cele cu care un dialog este mai dificil de purtat. Astăzi, Cred că suntem mai credibili, am devenit mai indispensabil decât fusesem în urmă cu patru ani. Contextul mondial s-a schimbat uh, și mulțumită cooperării pe care am avut-o cu dumneavoastră în domeniul uh, politicii externe. Luna trecută ați, uh, ați, ați decis continuarea finanțării um, Agenției Națiunilor uh, Unite din uh, Palestina, ceea ce demonstrează faptul că susținem într-un moment de nevoie uh, organizațiile Națiunilor Unite și că nu este vorba de un act mm, simplu de, de, cari, de caritate, ci prin această decizie Um, asigurăm uh, interesele Uniunii Europene, pentru că dacă, este, dacă investițiile în uh, școli din Fâșia Gaza sau din uh, Palestina, acest lucru va fi util pentru a combate fenomenul radicalizării și pentru a, a lupta împotriva destabilizării ulterioare din aceste zone. Aș dori să vă mulțumesc de asemenea pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit în ceea ce privește comunicarea Uh, strategică. Am putut să creăm 17 uh, noi posturi în acest domeniu și am finanțat, uh, am putut să finanțăm acțiunile pregătitoare de a combate dezinformarea. Știți cât de relevant este acest subiect în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene în acest moment și mai ales în contextul premărgător al, Uniun- al alegerilor europene. Există trei grupuri de lucru care se ocupă de acest subiect și care demonstrează și angajamentul sporit pe care îl avem cu statele vecine în contextul parteneriatului estic. Um, suntem tot mai prezenți și în Balcani și în Orientul um, Mijlociu și Nordul Africii diferite proiecte, cum ar fi ruta patrimoniului din uh, Balcanii de Vest, demonstrează plus valoarea adusă de aceste activități de comunicare, ceea ce nu ar fi fost posibil fără sprijinul dumneavoastră. Și aș dori să vă transmit nu doar mulțumirile noastre, dar și ale partenerilor noștri care beneficiază de pe urma acestor inițiative. Aceste exemple demonstrează cooperarea pe care am avut-o în ultimii ani și tocmai de aceea eu niciodată nu am perceput această procedură de acordare a descărcării de gestiune ca o examinare. Nu a fost vorba de o confruntare între instituții. Eu am, eu am considerat că este o oportunitate de a lucra mai strâns uh, pentru a ne îmbunătăți Um, execuția bugetară și aș dori uh, să vă mulțumesc pentru recomandările pe care ni le-ați adresat și aș dori să vă mulțumesc uh, cu această ultimă oportunitate de a participa la o descărcare de, de gestiune pentru sugestiile pe care ni le-ați făcut pentru a ne îmbunătăți uh, execuția bugetară. Bugetul uh, actual este sub 900 de milioane de euro, o sumă destul de modestă dacă este să ne gândim la provocările cu care ne confruntăm. Angajații noștri de șapte, în număr de, șapte, de șapte mii participă la sute de rețele peste tot în lume și trebuie să fim cât mai eficienți pentru a obține rezultatele pe care ni le dorim. Nu putem să diminuăm volumul de muncă și nu putem să extindem bugetul. Tocmai de aceea, activitatea uh, Comisia de Control Bugetar și al Curții de Conturi sunt atât de importante pentru mine și mulțumesc atât lui Pietro Russo din partea Curții de Conturi. Vă mulțumesc și pentru raportul pozitiv de acest an, pe acest an și mulțumesc și raportorului care sunt sigur că va sosi în curând domnul Con. Mulțumit acestei cooperări am reușit să ne bunătățim uh, funcționarea și putem să creăm un mai bun serviciu european de acțiune externe, mai bun din punctul de vedere al furnizării rezultatelor și din punctul de vedere al mediului atmosferii de muncă pentru personalul nostru. Pentru mine, un serviciu european de acțiune externe mai bun înseamnă un serviciu mai efic- eficace și, și mai egal. De exemplu, am dat curs uh, recomandării de a plăti o indemnizație adecvată tuturor uh, stagiarilor și mulțumită dumneavoastră am reușit să alocăm uh, mai mult de un milion de euro stagiarilor din delegațiile Uniunii Europene pe anul 2018. Um, avem un program dedicat în mod special stagiarilor care au uh, studii uh, superioare însă lucrurile mai, mai, avem, mai avem nevoie de mult timp pentru a îmbunătăți um, egalitatea de gen în serviciul nostru, însă am reușit să înregistrăm progrese și suntem hotărâți să mergem pe această cale în continuare. Și mm, vă asigur că eu împreună cu Martina ne vom ocupa de acest subiect. chiar dacă numărul femeilor la nivelul de management nu este la nivelul pe care ni l-am dorit, anul trecut am numit 9, 9, 9 ambasadoare. Am creat două grupuri de lucru care se ocupă de mm, dezvoltarea uh, carierei într-un context de egalitate de, de gen, un grup de lucru care a formulat uh, recomandări anul trecut și există un uh, uh, ofițer care se ocupă tocmai de acest subiect. Oportunității legale uh, pentru toată lumea, pentru toți angajații noștri, reprezintă și posibilitatea de a îmbunătăți calitatea generală a personalului, activității personalului nostru, îndepărtarea barierelor din fața bărbaților și femeilor de a lucra pe posturile pe care, pentru care sunt calificați. Aș dori să vă spun că lucrăm de asemenea să ne asigurăm pentru ca diferitele grupuri de vârstă să aibă un acces uh, egal și adecvat la uh, poziții din serviciul nostru. Uh, și poate acum o să am o declarație incorrectă din punct de vedere politic, dar văd că și domnul raportor a reușit să iasă din tunel și a sosit și îl înțeleg prea bine. Eu vin din Roma Revenind la ce spuneam înainte, pentru noi diversitatea în rândul angajaților noștri este foarte importantă. Ne dorim un acces egal între bărbați și femei și după cum am spus, aș dori să spun ceva care nu este ceva prea corect din punct de vedere politic. Trebuie să dăm ocazia și tinerilor să ajungă în poziții de conducere, nu doar bărbaților de peste 60 de ani, tocmai pentru a ne îmbunătăți atmosfera de, de lucru, am uh, prezentat un pachet care uh, se referă la antihărțuire. Încercăm să ne, să ne să ne pregătim uh, personalul să știe cum să răspundă și să prevină cazuri de hărțuire. Am avut uh, o conversație foarte interesantă anul trecut în ceea ce privește numărul tot mai mare de experți uh, detașați din serviciile na- naționale la serviciul nostru. Dacă ne gândim că peste două treimi din experții noștri naționali sunt, ex- sunt experți militari, 191 de experți detașați național, 42% dintre aceștia, um, își desfășoară activitatea în celule de, celulele de gestionare a, a crizelor. Pentru că multe din, deci multe din activitățile noastre privind securitatea și apărarea nu ar fi fost posibile în absența acestor experți naționali de, detașați. Am lucrat tot mai mult în ceea ce privește gestionarea crizelor, în ceea ce privește chestiunile care țin de apărare și am avut nevoie de experți în acest domeniu care au fost detașați uh, din uh, partea statelor membre. După cum am spus, multe din activitățile noastre în aceste domenii nu ar fi fost posibile. Expertiza acestor oameni a fost esențială pentru a răspunde uh, chestiunilor care n-au fost trasate de Parlamentul European în ceea ce privește securitatea și comunicarea, pentru că avem foarte mulți experți naționali uh, și în domeniul comunicării. Suntem de acord cu recomandarea dumneavoastră de a avea cât mai mulți experți proprii în aceste domenii și încercăm să mergem pe această cale. În ceea ce privește achizițiile publice, anul trecut am discutat despre activitățile Uh, de îmbunătățire a procedurilor de achiziții publice în Serviciul European de Acțiune Externă. Avem un plan specific nu doar pentru contractele de mare valoare, dar și pentru cele de valoare redusă. Am început o pregătire uh, dedicată personalului în ceea ce privește achizițiile publice, mai ales pentru personalul din uh, delegațiile externe Anul trecut am creat deja și un mecanism anual de revizuire a, a resurselor care sunt la dispoziția delegațiilor. Anul trecut ne-am concentrat mai mult pe redistribuirea acestor resurse, însă ne-am dat seama că avem nevoie de resurse suplimentare care au fost incluse apoi în bugetele anuale. Realocarea resurselor nu trebuie să creeze noi cheltuieli și este deosebit de important să ne adaptăm unui mediu în schimbare și să tragem învățămintele din trecut. Însă, în două domenii în mod specific, am convenit cu toții că avem nevoie de mai mulți uh, angajați. Vă aduceți aminte că am discutat această chestiune pe larg anul trecut în ceea ce privește securitatea angajaților și, pe de altă parte, problemele de infrastructură. De infrastructură. Mulțumită ajutorului dumneavoastră am reușit să ne îmbunătățim um, echipele în acest domeniu, atât la Bruxelles cât și în delegații. Concentrarea pe securitatea din teren a adus deja rezultate concrete rețeaua angajaților noștri s-a dublat în ultimul an, de la 34 de ofițeri în 2016 la 60 astăzi. Am primit resurse suplimentare pentru echipament personal de protecție, vehicule uh, blindate și alte echipamente. În plus, am extins uh, pregătirile de securitate la sediu și pe teren și am implementat uh, proceduri de securitate în oficiile, în misiunile oficiale, în zonele de mare risc. Din nou, mulțumită Uh, sprijinului dumneavoastră. Înțelegem că este nevoie de investiții ulterioare în aceste domenii și știu că uh, unii dintre membrii Parlamentului European au, uh, au beneficiat de pe urma profesionalismului angajaților Serviciului European de Acțiune Externe pe parcursul misiunilor din țări terțe. Avem nevoie de acest lucru pentru că vă dați seama că în multe părți din lume situația de securitate nu se îmbunătățește și Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă mai ales în aceste puncte uh, problematice, pentru că acolo este nevoie mai mult de uh, prezența noastră. În ce privește clădirile și infrastructura, Recomandările Parlamentului și ale Curții de Conturi au fost luate în calcul. Ne am făcut progrese tangibile de-a lungul lui 2017 și continuăm și în acest an 2018. Toate au fost posibile datorită unui număr mai mare de agenți contractuali cu expertiză atât în securitate cât și în uh, tranzacții imobiliare. Am uh, ameliorat uh, selecționarea imobilelor și am consolidat expertiza în managementul imobiliar. Acest lucru în special se referă la delegație. Anul trecut, cum știți, am raționalizat prezența noastră în Pacific, după cum știți, iar în vară am închis în mod oficial delegația UE din insulele Solomon. Însă noul nostru rol global are nevoie de o prezență sporită în zone decisive ale lumii și deci am deschis o nouă delegație în Mongolia și planificăm pentru Kuwait Panama și Turkmenistan, noi agenții ARI, în care prezența noastră este uh, deosebit de apreciată și a fost solicitată mai mult decât atât. Așa cum poate ați observat, uh, de anul viitor vom avea și o prezență diplomatică în Marea Britanie. Delegația de la Londra va acoperi relațiile cu Uh, Anglia, Scoția, Wales și Irlanda de Nord. Va trebui să relocăm delegația noastră din Irak, care momentan se află în sediul ambasadei britanice. În ce privește infrastructurile, am lucrat asupra impactului uh, deciziei Marii Britanii de a părăsi UE. Mă refer la personalul britanic care lucrează pentru noi. Uh, SAE are aceeași politică ca și Comisia, adică funcționarii britanici care lucrează la SAE nu uh, vor trebui să-și dea demisia, ci vor putea continua să-și deruleze activitatea cu noi, însă cetățenii britanici care uh, uh, uh, cetățenii britanici nu vor mai putea funcționa în delegațiile UE mm, pentru că potrivit legislației, reprezentanții diplomatici ai UE trebuie să fie cetățeni UE. Uh, vom avea o unitate specială pe care o vom forma tocmai pentru relația cu Marea Britanie. Britania. Uh, pentru pregătirea bugetului 2019 am uh, prevăzut 6,8 miliarde pentru costurile de infrastructură, cum spuneam, în special deschiderea noii delegații de la Londra. Următorul buget Uh, iată o privire, deci, către viitor. E o descărcare bugetară, dar putem, nu așa, uh, deschide conversația și spre viitor. Avem o propunere ambițioasă pentru viitorul CFM pe șapte ani cu o creștere de 30% pentru politicile externe. Motivația pentru noi e clară. Pe de-o parte, Uh, politica externă a UE acoperă sectoare pe care nu le-a acoperit în trecut. Acum patru ani nu uh, se discuta despre o politică pentru migrație la nivel extern și ideea de Uh, securitate și apărare a Uniunii Europene uh, pare absolut nerealistă, repet, acum patru ani. Astăzi însă aceste două elemente uh, sunt elemente cheie ale activității noastre de zi cu zi și sunt exemplele cele mai la îndemână. Aș fi putut vorbi de diplomația economică, cu toate eforturile noastre pe care le facem în întreaga lume, atunci când e vorba de acorduri comerciale, dar și un, un efort nou anume, diplomația culturală, care va trebui să continue. Deci facem tot mai multe. Dar nu numai atât în lumea de azi, cetățenii europeni au nevoie de UE să le protejeze interesele și să le protejeze valorile. Vedem acest lucru clar. Împreună progresăm așa în fel, într-un fel în care niciunul dintre statele membre în mod individual nu ar fi putut să progreseze. Dacă ne gândim la celelalte puteri continentale, cum e China sau puterea multinaționalelor, astăzi este clar că trebuie să investim în instrumente, în modalități pentru a fi în măsură să reprezentăm interesele și valorile cetățenilor europeni pe scena internațională în mod adecvat. Domnule președinte, cred că am vorbit îndelung. Uh, ce discutăm noi astăzi pentru mine nu e doar o etapă procedurală, e vorba de orientări politice, mm, un exercițiu managerial, uh, un dialog, să vedem ce mai putem ameliora. Astăzi sunt aici, ca întotdeauna, nu doar să răspund la întrebări, ci să, să aștept cu, uh, să ascult cu mare interes sugestiile dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumim foarte mult! Vedeți, ați utilizat timpul dumneavoastră în mod foarte eficace. Colegii chiar aplaudă. Acum Potrivit regulilor Parlamentului nostru, aș dori să dau cuvântul raportorului nostru, pe care îl salut foarte călduros după uh, bătălia pe care a purtat-o în traficul bruxelez. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru răbdare, spune domnul Cohen. Îmi cer, foarte scu- îmi cer scuze uh, pentru că am întârziat astăzi. Uh, mi-am dat seama că sunt cel pe care l-a așteptat toată lumea această dimineață. Încă o dată regret nespus și acum am să continui limba germană. Vreau să-i mulțumesc înaltului reprezentant pentru prezența la ședința noastră de astăzi. Mulțumesc doamnei uh, Schmidt, domnului De Vita, de asemenea pentru prezența lor la ședința noastră și pentru disponibilitatea lor de a ne răspunde la uh, Uh, întrebări. Sper din tot sufletul că întrebările pe care le voi adresa acum -au, nu și-au găsit deja răspunsul în intervenția doamnei înalt reprezentant. Îmi cer scuze uh, dacă voi uh, repeta ceva. Vă dați seama că suntem că suntem cam puțini în sală, să știți că nu e din cauza dumneavoastră, nu e o dovadă a lipsei de interes pentru activitatea dumneavoastră, ci este pur și simplu uh, rezultatul muncii parlamentare intense purtate în Parlamentul European. Într-o lume care este marcată de provocări, SAE se confruntă, confruntă la rândul său cu o serie de provocări. Trebuie să vorbim, iată, despre SUA, dar și despre alții care, din păcate, nu au aceleași atitudini ca și noi în ceea ce privește uh, continuarea comunității internaționale. Uniunea Europeană, până la urmă, este un lider în în domeniul uh, acesta al politicii externe și este până la urmă un, uh, entitatea care poartă în continuare sus standardul cooperării internaționale și tocmai de aceea SAE este atât de important și de aceea, doamnă Mogherini, sunteți dumneavoastră atât de importantă. Uitându-ne la bugetul pe 2017, ne dăm seama că există unele evoluții care sunt mai mult decât pozitive, între ghilimele, au existat uh, progrese în ceea ce privește licitațiile. Curtea de Conturi uh, făcea recomandări în acest sens în raportul său uh, din urmă cu 2 ani. De asemenea, costurile îmbunătățite în domeniul imobiliar și IT nu pot decât să, să fie salutate. De asemenea, încercările de îmbunătățire a Uh, cheltuielilor la nivel regional sunt mai mult uh, decât uh, salutare. SAE a încercat să scadă costurile pentru imobiliare, s-a introdus un, o, o strategie în domeniul acesta menită a sprijini, de asemenea, eforturile nu doar la nivel central, ci și la nivel regional. Deci, iată, sunt evoluții pozitive. Uh, toate aceste evoluții ne arată cât se poate de clar că se ține cont de recomandările Comisiei Cont. Aș vrea să vă întreb dacă centrele acestea regionale, care sunt într-o fază pilot, ar putea fi extinse la nivelul delegațiilor de asemenea. Deci centrele acestea regionale ar trebui să fie, sau modelul lor ar trebui să fie folosit și în lumea în, uh, uh întreagă. Și aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Merită să cumperi clădiri în momentul de față sau mai degrabă merită să le închiriezi? Să nu uităm că credibilitatea este absolut esențială pe planul politicii externe și tocmai de aceea SAE trebuie să dea dovadă de transparență și, într-adevăr, SAE dă dovadă de transparență, cheltuielile de călătorie ale doamnei Mogherini sunt transparente, sunt uh, publicate pe site-ul uh, SAE și uh, după aceea bursele oferite solicitanților sunt un alt punct care a fost îmbunătățit, a fost o recomandare din partea noastră. Ați vorbit cu siguranță despre securitate. Securitatea devine din ce în ce mai precară la nivel mondial. Tocmai de aceea e important să ne asigurăm că sigur, uh, securitatea colaboratorilor este uh, garantată, dar Răspunsul uh, la întrebarea 70 ne arată în continuare că există provocări, există limitări bugetare și mai există și provocări în domeniul IT care n-au fost rezolvate. Vreau să vă întreb tocmai de aceea unde anume lipsesc sursele bugetare, resursele bugetare și vreau să vă întreb cât de sigure sunt sistemele dumneavoastră IT în uh, fața pericolelor cibernetice. Uh, după aceea, provocările legate de de personal, conform acordului interinstituțional, uh, s-au pierdut 85 de posturi de la SAE. Ați reușit să faceți această scădere a numărului de, de posturi, dar cu toate acestea, cu siguranță ați spus că vă confruntați cu uh, o lipsă a numărului uh, potrivit de angajați. Vreau să vă întreb câți, de câți angajați ați avea nevoie pentru ca activitatea dumneavoastră să fie continuă și eficientă. În ceea ce privește cazurile de uh, boală în rândul angajaților, avem răspunsul la întrebarea 50. Uh, există o creștere oareșcum cum uh, semnificativă, 2,5% s-a transformat anul trecut în 3,9%. Vă întreb dacă este o problemă de volum de muncă. La 20, la întrebarea 20, din 60 de lideri de uh, delegații la nivel internațional, se pare că doar 9 lideri de delegații au uh, trecut printr-o, printr-un fel de formare la nivel european. Vreau să vă întreb dacă nu credeți că acești lideri ai delegațiilor ar trebui totuși să fie formați, să aibă o experiență europeană, dacă e să, să reprezinte Uniunea Europeană pe plan extern. Mai există o, o problemă în ceea ce privește egalitatea de gen. Oare n-ar trebui să ne gândim și la bărbați în contextul acesta al uh, discuțiilor privind egalitatea de gen. Eu sunt un tată, uh, am un copil uh, un prunc mic. Acesta este unul dintre motivele pentru care am întârziat astăzi. Deci n-am putea face ceva pentru a ajuta pe uh, tineritați după aceea, la întrebarea 37, avem 71, uh, 171 de cazuri, după cum spuneți dumneavoastră, da, e bine că numărul este cunoscut, deci e clar că încercați să eliminați problemele, dar cu toate acestea, numărul acesta nu este chiar, chiar mic. Vreau să vă întreb dacă cazurile acestea sunt cunoscute, care s-au, au fost consecințele trase uh, și concluziile trase și uh, văd că există 13 consilieri care se ocupă de problema aceasta. Oare numărul acesta de consilieri n-ar trebui să fie crescut? N-ar trebui eventual să avem în fiecare delegație câte un consilier care să se ocupe eventual de cazurile acestea de hărțuire. Și după aceea Brexitul, bineînțeles, uh, un subiect pe care l-ați menționat și dumneavoastră. dar uh, eu aș vrea să mă refer la reprezentanța din Londra. N-am înțeles exact cum vor fi folosiți pe viitor angajații britanici. Și vreau să vă întreb, uh, date fiind uh, scăderile de personal din trecut, cum vom putea uh, garanta o o prezență suficient de solidă la viitoarea reprezentanță din Londra. După aceea știm că reprezentanțele din țara Galilor și Scoția vor fi închise. Știm de asemenea că Scoția, în proporție, sau cetățenii Scoției, în proporție de uh, 62%, s-au pronunțat în favoarea rămânii, re, rămânerii Regatului Unit în uh, Uniunea Europeană. Iată, scoțienii sunt pro-europeni și, în plus, la Edinburgh, Uh, avem, uh, după Londra, cea mai mare uh, concentrare de diplomați. 250.000 de cetățeni europeni locuiesc în Scoția, o mulțime de italieni, o mulțime de polonezi și tocmai de aceea vreau să vă întreb în ce măsură considerați că închiderea reprezentanței de la Edinburgh este o soluție. După aceea, uh, Vreau să vă întreb uh, care este, um, din punctul dumneavoastră de vedere, posibilitatea pe care o avem noi, Uniunea Europeană, la dispoziție pentru a rămâne în continuare o ancoră de stabilitate în uh, această comunitate perturbată la nivel internațional. Eu nu vreau decât să vă urez mult succes în uh, demersurile dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare între răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumim, domnule raportor. Înainte, înainte de a da cuvântul colegilor pentru alte întrebări din partea eurodeputaților, aș profita de acest moment pentru a face câteva comentarii. 1. Așa cum am fost cu toții informați, un punct de procedură, doamna Sender, am putea întâi primi răspunsurile doamnei Mogherini la întrebările raportorului și apoi să continuăm dezbaterea. Cred că ar fi mai logic așa. Președintele, da, cred că e pertinent ce ne spuneți și am să procedez ca atare. Doamna Mogherini, mulțumesc! Mulțumesc pentru cooperarea pe care ați avut-o cu echipa noastră. Am uh, răspuns, cred, anul acesta uh, la 94 de întrebări și înțeleg acum că lucrurile astfel au fost clarificate. Desigur, serviciile noastre rămân la dispoziția dumneavoastră, mai general la dispoziția Parlamentului, pentru a clarifica absolut orice alte întrebări suplimentare ce ar putea apărea. Mulțumesc de asemenea că ați recunoscut evoluțiile pozitive din serviciul nostru, pentru că a făcut eforturi foarte mari. Ei, colegii mei, personalul nostru, au făcut mari eforturi pentru a implementa recomandările pe care le-am primit în anii din urmă. Și știți foarte bine, schimbarea nu se petrece peste noapte, dar cred că în ultimul an, an și jumătate, am reușit să implementăm majoritatea recomandărilor. Dar ne concentrăm, bineînțeles, pe continua implementare a recomandărilor care vin și uh, ajustărilor a politicilor care uh, mai apar fie că e vorba de sediul central, fie că e vorba de delegațiile noastre. Poate că la final am să dau cuvântul colegilor mei, lui Gianmarco și Olga, pentru a Uh, suplimenta întrebă, uh, răspunsurile mele pe aspecte tehnice, acolo unde nu dețin eu expertiza, în special uh, sectorul IT, care este foarte relevant. Repetam să le dau cuvântul colegilor mei mai la final. Deocamdată aș vrea să vă răspund eu. 1. Transparența. Cred că e ceva foarte important și mă bucur că, la fel ca ceilalți comisari și vicepreședinți, am uh, putut face publice rapoartele detaliate ale cheltuielilor mm, pentru delegațiile și călătorile pe care le-am efectuat eu. Când vine vorba de munca diplomatică și tot ce ține de SAE, ca orice ministru de externe, există o fațetă a muncii noastre care nu poate fi raportată cu toată transparența, pentru că unele întâlniri la care participăm uh, nu sunt publice și este normal acest lucru în diplomație. Nu putem face public uh, faptul că există o întâlnire înainte ca ea să se producă, poate că ulterior. Deci, transparența 100% este imposibilă pentru că trebuie să protejăm adesea uh, interlocutorii noștri. Apoi, Trebuie să ne asigurăm că în anumite zone sensibile uh, trebuie să asigurăm protecția funcționarilor noștri. Apoi sunt și elemente de politică uh, care trebuie luate în calcul când vine vorba de transparență. În uh, munca mea eu încerc să fiu cât mai transparentă posibil. Apropo de securitate, cred, cum am mai spus, am sporit foarte mult rețeaua regională de securitate a experților și nu vorbim doar de delegațiile UE, ci uh, aceste uh, măsuri vizează inclusiv eurodeputații și orice funcționar uh, european care se deplasează într-o zonă, să zicem, sau într-o delegație. Ne concentrăm foarte mult pe securitate uh, pe securitatea personalului nostru care este localizat permanent în zone periculoase și știu că în unele cazuri au exi- a existat uh, uh, o atenție sporită acordată bugetului uh, pentru locații precum Kabul, dar e ușor de înțeles de ce, e un mediu plin de provocări și dacă nu mă înșel, personalul nostru din Kabul trebuie să administreze bugetul pentru dezvoltare cel mai vast într-o zonă dificilă și atunci noi trebuie să ne asigurăm că un astfel de uh, mediu de lucru capătă protecția necesară pentru funcționarii noștri și cred că am sporit foarte mult nivelul de securitate în delegațiile noastre, așa încât nu aș semna la provocări deosebite, cu excepția uneia, despre care am vorbit și în introducere, acolo unde e nevoie de mai multe uh, resurse e delegația noastră din Bagdad. Pentru că ea momentan e găzduită de ambasada britanică, trebuie să analizăm această situație în preajma Brexitului și asta într-un mod adecvat și din punct de vedere al securității. E nevoie de resursele necesare pentru a uh, uh, evita să uh, fim dați afară din sediul uh, ambasadei britanice și în același timp să asigurăm securitatea necesară pentru personalul nostru. Acum, în ce privește aspectele de personal, plângerea cea mai frecventă pe care o aud din partea funcționarilor noștri știri este că nu avem destui funcționari, că nu avem destul personal. Uh, de unde și o sporire a numărului de absențe medicale, care nu cred că are de a face Pentru mine e limpede că volumul de muncă a crescut colosal în anii din urmă, din cauza situației internaționale și din cauza uh, um, eforturilor suplimentare în politica de securitate a UE. Iată de ce avem nevoie de uh, personal suplimentar. Am văzut acest lucru atât la sediu central cât și în delegații. Marco sau Elga ne pot spune uh, mai multe, dar ce văd eu cu ochii mei Eh, e că e nevoie de resursă umană suplimentară pentru că volumul de muncă este excesiv. Și în niciun caz nu voi sugera să scădem volumul de muncă, însă trebuie să subliniez că munca noastră devine tot mai solicitantă. Ce privește delegațiile, prioritatea mea este să am niște șefi de delegații care uh, sunt, ca să spun așa, oamenii potriviți la locul potrivit, care au uh, background-ul necesar, CV-ul necesar. Prioritatea 1 e meritul, prioritatea 2 pentru mine este diversitatea uh, CV-ului, uh, naționalitate, gen, vârstă, chiar uh, capacități lingvistice în anumite țări e un lucru foarte relevant. Dacă ne dorim un, in, o persoană care să poată comunica în mod fluent cu interlocutorii din țara respectivă, provocarea pentru mine și pentru managementul meu e că trebuie să ne ocupăm de candidaturile pe care le primim și uh, adesea e vorba doar de bărbați uh, de două naționalități. Uh, Ehm, și sunt întotdeauna diplomați, așa încât diversitatea ehm, până la urmă depinde de candidaturile pe care le primim. Uneori am redeschis proceduri de selecție pentru că nu eram mulțumită de calitatea candidaților sau, cum spuneam, de background-ul, de CV-ul pe care îl prezentau. Majoritatea cazurilor, insist, să am șef de delegații care au o experiență la Bruxelles, în instituții, pentru că funcția de șef de delegație nu e echivalentă cu aceea de ambasador al unui stat membru. Eu um, am un astfel de background și pot să văd diferența. Um, șefii de delegații trebuie să cunoască foarte bine cum funcționează instituțiile europene. Sigur că el are o delegație care uh, lucrează pentru el, cu el sau ea în sfârșit avem tot mai multe femei șef de delegație, dar experiența funcționării instituțiilor europene mm, va face uh, oricui, oricărui șef de delegație viața mai ușoară. Dar asta, repet, totul depinde de candidaturile pe care le primim. Și din acest punct de vedere, eu încurajez în mod constant colegii din instituțiile europene sau chiar din statele membre eventual din serviciile diplomatice naționale. Îi încurajez, deci, să depună candidaturi a unor, ale unor bărbați sau femei care au uh, lucrat în instituțiile UE. Dar nu întotdeauna acest lucru se întâmplă. Acum, concediul parental și tot ce ține de echilibru între viața profesională și cea privată de familie. Lucrăm pe acest lucru, nu ne adresăm doar femeilor, ci și bărbaților. Uh, și personal, dacă îmi permiteți o notă personală, eu sunt convinsă că o, egalitatea de șanse, dar e treaba Parlamentului să decidă, oportunitatea de gen ar trebui să însemne uh, concediu de paternitate obligatoriu pentru bărbați. E părerea mea personală. Și închid paranteza nu doar trebuie să permitem, ci să încurajăm pe colegii noștri bărbați să-și asume responsabilitatea în viața lor de familie și ca toate acestea să fie compatibile și cu viața lor profesională, așa cum încurajăm și femeile să își asume rolul în familie, dar să-și poată continua munca, viața profesională, fără presiuni și în limitele posibilului. Poate că mai spun ceva politic incorrect, dar realist, pentru că și eu am doi copii. Politica, munca în politica externă e un job 24 din 24 și indiferent de reguli și proceduri e complicat, dar chiar și așa această muncă trebuie să poată fi compatibilă cu viața de familie. Ne concentrăm deci pe aceste aspecte și am uh, stabilit uh, proceduri care sunt deja implementate. Acum, ajungem și la hărțuire. Mult mai multe cazuri sunt raportate acum decât în trecut. Și evaluarea mea este că asta se întâmplă deoarece astăzi Lumea știe că există un serviciu de mediere uh, către care se îndreaptă plângerile. Deci lumea știe și atunci știe cui să se adreseze. Iată de ce uh, apar mai multe cazuri. Pe de altă parte, Am sporit numărul de consilieri confidențiali. Vorbim acum de 10 astfel de consilieri suplimentari și un efort pe care trebuie să-l continuăm. În mod activ lucrăm nu doar la acest serviciu de mediere, ci și încercăm să lucrăm cu managementul și nu doar cu managementul, pentru că multe cazuri de uh, hărțuire la nivel orizontal, adică nu din partea unui șef către un subaltern, ci între colegi de același rang. Și ca atare încercăm să sporim conștientizarea la nivel de prevenție, ameliorând mediul de muncă. ne dorim să diminuăm până la urmă numărul de cazuri, nu doar să fie făcute publice tot mm, mai multe cazuri. Acum, Marea Britanie, ultimul punct. Contextul nu e clar, eu am, cer, am să încerc să fiu limpede pe cât se poate. Ce facem noi însă? Iată, pe de-o parte, ne pregătim pentru deschiderea delegației UE de la Londra pentru că de la finele lui martie deja nu vom mai avea reprezentanța Comisiei la Londra, precum și în alte locuri, dar, ca și în alte uh, țări, va exista o delegație și, cum spuneam, această delegație va acoperi între, întregul teritoriu al Marii Britanii. În două, trei cazuri am avut și alte birouri în afară de capitală și asta pentru uh, motive specifice și foarte limitate. Cred că doar un caz sau două îmi vin în minte și adesea au fost controversate. E greu să deschizi un al doilea birou, pentru că în fiecare stat membru avem o singură ambasadă și nu avem uh, muncă de tip consular sau competențe de tip consular și atunci e firesc. Asta în ce privește biroul de la Londra. Ne pregătim pentru delegația de la Londra și Avem un task force la sediul central pentru a se ocupa de la sfârșitul lui martie de relațiile diplomatice cu UE, împreună cu uh, Departamentul pentru Europa. Pe de altă parte, o altă situație e uh, aceea a funcționarilor britanici care lucrează la SAE și aici, repet, poziția noastră e identică cu aceea a Comisiei și deci politica noastră e aceeași cu clarificarea suplimentară că cetățenii britanici nu vor fi în măsură să lucreze în delegații, deoarece, potrivit Convenției de la Viena, statutul diplomatic e legat în mod direct de naționalitatea statului membru care trimite uh, funcționarul respectiv și astfel ne-am confruntat cu o problemă. Dar asta, cred eu, este foarte clar. Sunt două situații diferite. Cred că v-am răpit prea mult timp, așa că am să mă opresc aici. Nu, spune președintele, dar acum uh, Uh, aș da cuvântul colegilor, întrebări din partea altor uh, deputați, începând cu domnul Liberațchi. Thank you very much, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în poloneză. Przewodnicząca, obraz, który... Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, Imaginea pe care ne-ați creionat-o dumneavoastră astăzi și imaginea creionată de către Curtea de Conturi este uh, una pozitivă și mă bucură asta. Vă felicit pentru, pentru asta. Sunt încântat de, consti- de constatarea dumneavoastră cum că cetățenii europeni au nevoie să simtă că principiile și valorile lor sunt reprezentate și de asemenea apărate. O Uniune Europeană uh, solidă este un partener solid pe plan uh, internațional. Și până la urmă, numele dumneavoastră este uh, cel care este conectat cu ideea aceasta de Uniune Europeană puternică. Uh, la nivel mondial. Dar, doamne înalt reprezentant, uh, acum ne confruntăm cu această problemă a migrației. Bine, valul de migranți s-a mai liniștit între timp, dar vreau să vă întreb dacă nu cumva ne putem aștepta la un nou val de migranți. Cum am putea reacționa la acest nou val de migranți? Și după aceea, a doua întrebare. Diplomația noastră aduce cu sine uh, investiții în uh, statele terțe. Și vreau să vă întreb dacă această diplomație are un succes până la urmă. Oamenii de acolo rămân acolo datorită politicii de investiții? Și în al treilea rând, altă provocare, acordul nuclear cu Iranul și, uh, bineînțeles, comportamentul administrației americane în context. Care este părerea dumneavoastră? Ce se va întâmpla până la urmă? Și ce am putea face noi? În al patrulea rând, ați vorbit mult despre securitate, despre securitatea cibernetică de asemenea. Alegerile pentru Parlamentul European bat la ușă și eu, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European, mă ocup tocmai de securitate. Și vreau să vă întreb următorul lucru. Credeți că delegațiile noastre, reprezentanțele noastre ne-ar putea uh, alerta în legătură cu eventuale atacuri cibernetice? Și aș mai avea o întrebare. De fapt, o întrebare legate de regiunea din care vin eu. Originea uh, șefilor de delegație, de delegații, uh, a, cum arată distribuirea acestor posturi între vechea Europa și noua Europa. Adeseori se spune că șefii de delegație provin din uh, vechile state uh, membre. E justificat? E drept sau nu? După aceea, în ceea ce privește descărcarea de gestiune, știți prea bine, orientarea noastră este pe performanță. Eu am senzația că fondurile noastre, bugetul nostru începe să fie folosit din ce în ce mai bine și vedem asta în special la SAE. Mulțumesc! Mulțumim, doriți să reacționați și după aceea trecem la următoarea întrebare? Cum doriți? Doamna Iala Sender, ce ați preferat dumneavoastră? Bine, atunci vă dau cuvântul. Puteți să adresați întrebarea pentru că aveți cuvântul. Muchas gracias. Si en primer lugar, agradezco. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc și vreau să vă felicit de asemenea. E drept. Iată, au trecut uh, patru ani de la crearea acestui serviciu european de acțiune externă și în acești patru ani SAE uh, a, s-a dovedit a fi foarte util, s-a dovedit a fi foarte eficient. Și eficiența aceasta se reflectă de asemenea în presă, nu-i așa? conflictele care au izbunit uh, în întreaga lume, iată, au obligat Uniunea Europeană să devină din ce în ce mai activă și este mai activă uh, Uniunea Europeană este prezentă în teatrele de conflict, luptă împotriva schimbărilor climatice, luptă pentru uh, stabilitate, pentru dezvoltare. Și dumneavoastră ați fost pe linia întâi de fiecare dată când a fost nevoie de dumneavoastră. Și ați încercat să legați un dialog cu cei implicați. Situația e e, e dificil, îmi dau seama și în special în genul acesta de dezbateri, de dialoguri, e clar că diplomația este absolut esențială. Vă mulțumesc pentru toate eforturile dumneavoastră. Le-am văzut uh, cu ochii mei, uh, spre exemplu în Libia. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru serviciile pe care ni le-ați pus uh, la dispoziție. Vă mulțumim pentru securitatea garantată. Totul a fost extraordinar de bine coordonat. Nu-i așa? Vă, vă mulțumim foarte mult pentru asistența oferită în cursul misiunii noastre în Libia. Să știți că ne-am simțit în siguranță datorită serviciilor SAE, atât eu cât și uh, colegii mei. Acum avem, spre exemplu, o misiune în uh, Panama um, S-a tot discutat despre America Centrală. Uh, mă, mă bucur, iată, că putem uh, fi uh, prezenți acolo. Poate că ar trebui să facem mai mult pentru America Centrală, dar, mă rog, asta este o altă temă. Revenind la oile noastre, egalitatea de gen. Da, într-adevăr s-au făcut pași înainte, lucru care nu e facil în contextul serviciilor diplomatice, știu uh, cam cum arată formarea diplomaților în statele membre, deci poate că n-ar fi rău să încercăm să găsim o soluție și pe tema aceasta, să ne asigurăm că, uh, nu știu, schimbul de generație, uh, întinerirea delegații, uh, diplomaților europeni uh, uh, sunt accelerate. Poate că ar trebui să, să punem mai mult accent pe subiectul acesta, pentru că este unul important și dumneavoastră sunteți până la urmă exemplul grăitor. După aceea, rolul femeilor în diplomație s-a făcut deja câte ceva și sunt absolut încântată uh, de tot progresul înregistrat. Încă ceva. Comunicarea. Ați spus uh, de la bun început că Uh, Uniunea Europeană este privită din afara Uniunii Europene ca fiind uh, o Uniune puternică. Uneori, uh, impresia din interior nu e neapărat asemănătoare. Deci s-au făcut multe, dar poate că aceste multe nu au fost bine comunicate cetățenilor. Da, toate acțiunile SAE sunt absolut esențiale în domeniul schimbărilor climatice sau mai știu eu ce, dar poate că acțiunile acestea nu sunt aduse la cunoștința cetățenilor și asta ar trebui poate să se îmbunătățească. Deci, cum anume am putea uh, îmbunătăți comunicarea strategică către interior și acum, de fapt, nu mă refer doar la dumneavoastră, ci mă refer la toate inst- instituțiile europene și nu doar în contextul al- alegerilor europarlamentare, ci și uh, Uh, în uh, viitorul apropiat și îndepărtat. Cum putem îmbunătăți comunicarea pe plan intern? Cum putem să ne apropiem mai tare de cetățenii europeni? După aceea, costurile. Dacă ne uităm și la rezultate, ei, uh, imaginea este una pozitivă. Deci, iată, imaginea aceasta pozitivă ar trebui să fie mai bine uh, uh, comunicată cetățenilor. Și încă o întrebare legată de coordonare. S-au dat câteva, au, au fost câteva exemple. Tunisia, Tunis, cooperarea cu comisarul Jourova, dar mai există și alte, alte probleme, totuși. Mecanismul acesta de alertă cu, cu partenerii uh, cu care avem dezbateri de natură politică, economică, uh, strategică, etc. Deci vorbim despre uh, subiecte foarte, foarte importante și ar fi bine ca subiectele acestea să fie coordonate între instituțiile europene. Bine, fiecare își are uh, propria sa ogradă, dar o ogradă asta nu trebuie să fie, uh, nu știu, uh, singurul teren pe care fiecare personaj uh, se, se deplasează și acționează. Deci trebuie să ne coordonăm mai bine, să nu mai avem uh, gândirea aceasta de siloz. Poate că după 2019, nu știu, sub egida noastră sau nu știu. Deci, sub egida cuiva s-ar putea găsi totuși niște mecanisme potrivite care să permită cooperarea, cooperarea între instituțiile europene. Și s-ar putea, de asemenea, crea niște mecanisme de alertă uh, și, din nou, diplomația este esențială. Demnitatea nimănui nu trebuie să fie călcată în, uh, în picioare. Și demnitatea aceasta este foarte importantă dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut și mă apropiu de sfârșit. Ar mai fi un subiect despre care am discutat deja. Știți prea bine că ne-ar plăcea să fiți uh, candidată și pentru mandatul următor. Uh, N-are, n-are, n-are rost să mai menționez lucrul acesta, dar poate că ar trebui să ne gândim pe viitor la o academie a, a diplomației europene. Mulțumim, doamna Ayala Sender, și din moment ce nu mai există colegi care doresc să intervină, am eu o întrebare. Poate nu neapărat pentru dumneavoastră, ci pentru colegul dumneavoastră care ne-a pus deja la dispoziție o serie de informații cu privire la acordul de închiriere de la Moscova. Sunt absolut convins că autoritățile cipriote i-au verificat pe avocații ciprioți dar eu chiar aș vrea să aflu cine e adevăratul proprietar al respectivelor clădiri. Pentru că am înțeles că și domnul Pașca. Domnul Deri Pașca a obținut uh, dreptul de reședință în, uh, în acolo, în Cipru. Deci trebuie să aflăm cine anume este adevăratul proprietar. Pentru că cu siguranță nu avocații ciprioți sunt uh, în prima linie. Deci aceasta ar fi întrebarea mea. Și de altfel cu doamna Holmeier uh, stabiliserăm uh, să vă transmitem și o întrebare în scris în cazul în care nu puteți răspunde acum. E rândul dumneavoastră. Uh, vă mulțumesc. Cred că în legătură cu acest punct, dacă vom avea timp, o să-i dăm ocazia lui Gianmarco Divita să vă răspundă acum sau să revină mai târziu. Însă pentru mine este o chestiune foarte importantă pentru că nu trebuie, trebuie să garantăm confidențialitatea și securitatea activității angajaților noștri, funcționarilor noștri din, de la Moscova. O să încerc să răspund acestor uh, multe întrebări și voi începe cu chestiunea șefilor de delegații femei. Tot mai multe femei devin uh, șef de delegație, însă ne confruntăm în continuare cu o problemă importantă. Sunt prea puține femei care își depun candidatura pentru această poziție. Încurajăm uh, mai multe femei să își depună candidatura, oferim uh, o pregătire profesională specială. Anul trecut am văzut că doar 17% din candidați au fost femei în acest an, 23% din candidați au fost femei, însă pentru toate uh, pozițiile însă și cred că înțelegeți că calitatea de a fi femeie nu este suficientă pentru a ocupa o poziție, însă cu cât numărul candidatelor va fi mai mare, cu atât va crește și posibilitatea ca femeile să ocupe aceste poziții. Deci încurajăm uh, tot mai mult uh, statele membre și instituțiile europene să permită angajatelor să-și depună candidatura pentru aceste uh, poziții și înțeleg că și statele membre tind să își păstreze diplomatele acasă pentru că și ele doresc să aibă cât mai multe femei în posturi de conducere în diplomație și deseori uh, șefii, șefele de delegație sunt rechemate înapoi în propriul serviciu diplomatic înaintea încheierii mandatului de șefă de delegație în Uniunea Europeană din motive întemeiate Apoi, în ceea ce privește șefii de delegație care provin din centrul și estul, uh, centrul și estul Europei, procentul total este de 17%. Este departe de a mă mulțumi pe mine personal, însă este un procent care a crescut față de trecut. Cred că este important să examinăm um, procentele nu doar din punctul de vedere a șefilor de delegație, dar și din punctul de vedere al pozițiilor de vârf din managementul acestor uh, uh, delegații și de la cartierul și din cartierul general. Am examinat numerele șefilor de delegație din punctul de vedere al naționalității și în ultimii ani am văzut că numărul a crescut uh, în cazul Poloniei de la 2 la 5 în cazul României de la 1 la 3, în cazul Letoniei de la 1 la 2 și aș putea să continui cu aceste cifre. Însă, ce aș dori eu să vă transmit este că dacă ne uităm la numărul șefilor de delegații care și naționalitatea acestora, naționalitatea este legată mai degrabă de mărimea țării, ceea ce este norm- ceva normal. Cu cât mai mare este un serviciu diplomatic național, cu atât vor exista mai mulți candidați pentru posturi în, în Statele cu care am avut mai multe probleme sunt Luxemburg și Malta, de exemplu. În cele din urmă am reușit să avem uh, câte un membru din aceste două state și în SEA, pentru că uh, serviciile, diplo- serviciile diplomatice de mici dimensiuni tind să își păstreze angajații acasă. La fel se întâmplă și cu colegii din instituțiile europene. Cu cât uh, o țară este mai mare, cu atât există mai mulți candidați. Nu este cazul Poloniei, Ungariei sau altor state de mari, de mari dimensiuni din um, Europa Centrală și de Est. Însă, este o chestiune care ne preocupă în continuare trec la celelalte întrebări. Atacurile cibernetice și ingerințele externe în campaniile electorale, dar și în viața noastră publică din Uniunea Europeană. Am început o activitate serioasă dedicată acestui subiect anul trecut, în coordonare strânsă cu colegii din comisie care se ocupă de aceste chestiuni în interiorul comisiei pentru că considerăm că este un caz uh, specific în care legătura între domeniul intern și cel extern devine tot mai relevantă. Devine tot, tot mai complicat să delimităm mm, foarte clar uh, aspectele interne de cele externe în cazul unor asemenea ingerințe externe. Chiar și ieri, uh, am discutat cu comisarii care se ocupă de aspectele externe și, după cum știți, am creat această structură împreună cu președintele uh, Juncker, care a, a continuat. Uh, deci, în fiecare lună avem această reuniune, am această reuniune pe care o prezidez eu împreună cu comisarii care au în portofoliul lor competențe uh, Uh, de politică externă și ne ocupăm și de asemenea chestiuni și doar ieri cu domnul Ansip și cu comisarul King împreună și cu alți colegi am discutat despre cum putem să abordăm mai bine această problemă inclusiv în perspectiva campaniei pentru alegerile europene. Deci ieri am discutat și am coordonat acțiunile am discutat coordonarea cu acțiunile Comisiei Europene, care are un mecanism intern de, preven- de prevenire și control, cu, acți- cu activitățile noastre, Stratcom și în contextul delegațiilor. Deci este o abordare coordonată pe care avem cu colegii din Comisie, care acoperă și amenințările hibride, pe care le cunoașteți prea bine pentru că uh, Uh, dumneavoastră v-ați ocupat și de acestea și în cooperare cu și am reușit să avem o cooperare cu NATO. Sunt mândră de faptul că la Helsinki am creat un centru de coordonare care este dedicat uh, amenințărilor hibride pentru a le înțelege mai bine și uh, avem deja mai mulți parteneri, alții ni se vor al- alătura Norvegia, de exemplu, în următoarea perioadă, tocmai și acest lucru ne va permite ca uh, în colaborare cu NATO, să înțelegem mai bine această provocare, care are o relevanță nu doar din punctul de vedere cibernetic, dar și din perspectiva altor ingerințe posibile. Mi-ați adresat și alte întrebări care au doar parțial o relevanță bugetară, dar o să încerc să, vă, să, să, le răsp- să răspund acestor întrebări. Una este migrația. Vom, vom fi confruntați cu noi valuri uh, migratorii, așa cum toată lumea va fi confruntată cu noi uh, valuri uh, migratorii. În fiecare, în fiecare zi au loc asemenea valuri migratorii. Unele sunt mai evidente datorită prezenței lor din mass media și din dezbaterea politică și acest fenomen va continua foarte probabil datorită inegalităților din lume. Schimbări, schimbările climatice, deșertificarea devin tot mai problematice în multe părți ale lumii. Sărăcia, de asemenea, conflictele, proasta guvernare, lipsa drepturilor omului sunt motive care îi determină pe oameni să-și părăsească căminele și m-ați întrebat cum vom reuși să gestionăm aceste valori de migrație. Cred că acum, din punctul de vedere al politicii Europene și mai ales dimensiunii externe acestuia, și activității dedicate migrației, avem deja mecanisme care au dus la rezultate. V-am dat exemplul noilor acorduri privind returnările încheiate cu țările de origine. Am finalizat șapte sau opt asemenea acorduri în uh, ultimii ani. Revine acum statelor membre sarcina implementărilor și pentru mine cel mai bun exemplu este munca pe care am demarat-o pornind de la propriile noastre resurse, împreună cu Uniunea Africană, împreună cu um, ICNUR, în interiorul um, în, în interiorul Libiei și împreună și cu Organizația Internațională a Muncii. Am reușit să convenim împreună cu Uniunea Africană facilitarea muncii acestor organizații cu propriile uh, state membre pentru identificarea migranților prezenți în centrele de detenție din Libia, astfel încât aceștia pot fi, să poată fi returnați într-un mod asistat de către OIM cu respectarea drepturilor omului în țările lor de origine și am reușit să garantăm raportăm returnări voluntare de 37, la 37.000 de migranți în mai puțin de un an. Vă mai dau o cifră. Anul trecut discutăm de mai puțin de 1.000, deci, 1000, deci uh, din punct de vedere procentual, creșterea a fost de mai mult de, de aproape 40 de ori. A fost posibil să avem aceste rezultate datorită uh, resurselor uh, investită și datorită muncii uh, tăcute pe care am uh, avut împreună cu Națiunile Unite și cu Uniunea Africană. Și acum am reușit să duplicăm, să multiplicăm această abordare și în alte țări. Acest lucru a putut funcționa și datorită cooperării Nigerului din punctul de vedere al găzduirii uh, migranților care Um, tranzitează Nigerul din Libia întorcându-se înapoi acasă și apoi sunt uh, ajutați de ICNUR sau de OIM uh, pentru a fi primiți dacă au dreptul la protecție internațională. Este o abordare pe care o putem implementa și în alte state, însă avem nevoie de multe resurse în acest sens. Am apelat până acum la fondul fiduciar uh, dedicat Africii și insistăm pe lângă statele membre ca acest uh, fond fiduciar să fie alimentat uh, în mod suficient uh, nu doar de instituțiile europene, dar și de statele membre, pentru că avem nevoie de resurse mm, suficiente din acest punct de vedere pentru a nu fi surprinși de un nou sau de noi valori mm, migratorii m-ați întrebat și în legătură cu acordul uh, nuclear cu Iranul. Aș dori să fiu foarte uh, francă din acest punct de vedere. Următorul val migratoriu va veni din Iran dacă mm, nu vom face nimic. Uh, Iranul are o populație de 80 de milioane și acești oameni se vor îndrepta înspre noi dacă situația lor uh, socială și economică nu se va îmbunătăți. Uh, ei uh, găstuiesc deja 3 milioane de afgani, uh, deja de ani, dacă nu de zeci de ani și am ajutat să facă față acestei provocări cu care se confruntă 3 milioane de afgani într-o țară ca Iranul. Nu este o cifră uh, irelevantă. Gândiți-vă că 3 milioane de afgani în orice țară ar reprezenta o provocare. Și i-am asistat în eforturile de a-i de a-i găzdui și asistăm deja la efectele înrăutățirii situației economice din Iran, uh, pentru că refugiații afgani pleacă nu datorită încurajării lor din partea autorităților iran- iraniene, ci datorită înrăutățirii uh, situației economice și s-ar putea ca Europa des să se confrunte Uh, să se confrunte cu această nouă provocare. Nu este vorba de o amenințare, ci de posibilitatea realizării uh, îndeplinirea anumitor condiții care să ducă la apariția unui nou val de migrație. Au existat diferite avertismente legate de faptul că lipsa finanțării, înrăutățirea situației economice ar putea să-i determine pe oameni să plece. Deci lucrurile întotdeauna au consecință și mă preocupă faptul că deteriorarea situației socioeconomice din Iran a reprezentat o problemă nu doar pentru Iran și regiunea Uh, de acolo, dar și asupra noastră. Acesta fiind spusă, când vine vorba de acordul nuclear cu, cu Iranul, activitățile noastre pentru munca noastră de a-l păstra în vigoare nu uh, se referă în mod primordial la chestiunea migratorie, ci la uh, securitate și aceasta rămâne prioritatea noastră. După cum știți, ne-am angajat, nu doar Uniunea Europeană, dar și statele membre și mai ales cele care au uh, contribuit la negocierea acestui acord, uh, să păstrăm în vigoare acest acord împreună cu partenerii uh, externi. Există o unitate în cadrul Comității Internaționale la acest sens, cu câteva excepții de sprijinire acordului nuclear și de sprijinirea implementării acestuia cele trei state membre ale Uniunii Europene lucrează la crearea mecanismelor care să permită Iranului și poporului iranian să beneficieze mm, de ridicarea sancțiunilor economice într-un context foarte uh, dificil și încercăm să ne asigurăm că acest mecanism va funcționa. Este un lucru foarte dificil, însă uh, trebuie să ne continuăm activitatea pentru că consecințele uh, Um, nefuncționării acestui acord nuclear cu Iran la nivelul, în domeniul securității, ar fi foarte dăunătoare pentru Iran și pentru uh, statele vecine Iranului. Un acord care funcționează și care, este, care să fie implementat în ceea ce privește neproliferarea atomică, mai ales în, rela- în relația cu o țară ca Iranul, trebuie să fie păstrat. Ideea renunțării la acest acord și faptul ca Iranul să își creeze propria armă nucleară uh, trebuie să fie evitată. Tocmai de aceea insistăm atât de mult pe această idee. Vă mulțumesc. Doriți să dați cuvântul colegilor dumneavoastră sau nu? Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru a vă răspunde în primul rând întrebării dumneavoastră. Am efectuat toate verificările necesare privind uh, criteriile uh, financiare care trebuie să fie, să fie respectate. Și putem discuta toate aspectele relevante privind politica noastră imobiliară și în ceea ce privește securitatea îmbunătățim, modificăm, investim mai mult în, uh, în uh, sistemele de comunicare securiz, uh, secu, în sisteme de comunicare securizate, în ambasadele statelor membre și în delegațiile Uniunii Europene. Există un program care ar trebui să demareze foarte probabil în a doua jumătate a anului viitor, menit să, înloc- să înlocuiască sistemele uh, actuale, depășite. Este o investiție uh, valoroasă din punctul nostru de vedere. După cum a declarat în alta reprezentantă, trebuie să înțelegem că suntem supuși zilnic unor asemenea atacuri și ingerințe externe și am, în acest context am reușit să recrutăm uh, o serie de experți uh, în domeniul uh, cibernetic și în colaborare cu serviciile secrete ale statelor membre și cu celulele de gestionare a crizelor, cred că am reușit să ne îmbunătățim expertiza pentru a ne actualiza și îmbunătăți sistemele de protecție. Cam atât doream să spun din acest punct de vedere. Și domnul Con m-a întrebat în legătură cu politica noastră din punct de vedere al infrastructurii. Când știm că Uniunea Europeană își dorește o o prezență permanentă, încercăm să recurgem la achiziții și nu la închirieri, da, așa cum s-a întâmplat în cazul Washingtonului, de exemplu. Apoi, în ceea ce privește un centru regional care să acopere nu doar Europa, dar și bazinul Mării Mediterane, suntem în procesul de analizare, de evaluare a acestui proiect eu personal nu cred că avem uh, resursele necesare pentru această extindere. Poate există diferite norme, care să, reguli care să ne permită centralizarea unor activități, uh, recurgerea la servicii IT, uh, simplificarea unor procese. Vom discuta, de exemplu, modul în care putem să îmbunătățim aspectele bugetare, aspectele financiare, pentru a avea un control mai centralizat. Încercăm să vedem ce fac și statele membre din punctul de vedere al externalizării unor acțiuni cu caracter repetitiv când vine vorba de plăți efectuate din punctul de vedere al contractelor încheiate și așa mai departe. Se desfășoară acest proces de reflexie, la urma căruia sperăm că o să obținem câteva propuneri concrete anul viitor. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze. Îmi cer scuze celor care au sosit pentru punctul următor. Am început puțin mai târziu și, da, dau cuvântul domnului Con pentru remarci uh, în concluzie. Really, uh, huge question catalog. Mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns unui lung șir de întrebări. Mulțumesc inclusiv pentru prezența astăzi aici și sper sincer că vom continua excelenta noastră cooperare. Mulțumesc mult. Și din partea mea, spune președintele, sincere mulțumiri pentru răspunsurile deschise și dacă pot încheia acest punct al sesiunii noastre cu observare. Dacă înțeleg eu ceva despre politică, PPE alege în momentul de față un în candidat pentru viitorul uh, președinte al Comisiei Europene. Oricum avem de câștigat, pentru că nu e ultima dată când facem o descărcare cu doamna Mogherini, pentru că postul dumneavoastră va fi în mâinile socialiștilor oricum. So, dear colleagues, and... Dragi colegi și alți participanți de rang înalt la ședința noastră cont, trecem la următorul punct de preordine de zi. Și aș dori să salut prezența domnului comisar Mimița. Trecem acum la descărcarea bugetului uh, general al Uniunii Europene, partea, secțiunea Comisiei Europene. Avem și pe raportor cu noi. Code of Auditors, right. Mm -hmm. And uh, also we have uh, a member from Court of Auditors, Mr. Parks. Domnul Parks, din partea Curții Europene de Conturi, este de asemenea prezent și potrivit procedurii. Dumneavoastră aveți întâi de toate cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. Pentru început vreau să mulțumesc domnului comisar Mimița, echipei dumnealui și tuturor serviciilor comisiei pentru excelenta cooperare. În ciuda faptului că uneori am avut opinii divergente, noi am apreciat întotdeauna modalitatea profesională a domnului comisar de a aborda lucrurile. Vreau să mulțumesc și eurodeputaților, deoarece am uh, analizat întrebările adresate Comisiei și acestea sunt excelente și se bazau în bună măsură pe raportul nostru anual și pe raportul nostru special, deci mulțumesc Parlamentului uh, pentru atenția acordată observațiilor noastre transcrise apoi întrebările lor. Aș dori în această intervenție orală să subliniez doar câteva puncte esențiale pentru noi în contextul mai larg. 1. Pentru ECA, pentru Curtea de Conturi, perspectiva termenului lung, e important ca studiile în ce privește rata de eroare să fie de mare calitate. Și am să intru în detalii în următoarea mea intervenție când vorbim de descărcarea uh, EDF a Fondului European pentru Dezvoltare. Din păcate, calitatea a scăzut la începutul acestui an și atunci e foarte important că dacă ne dorim asigurări anuale că munca se va desfășura mai eficace, atunci Uh, trebuie să ne putem baza pe calitatea muncii altora. Iată de unde pentru noi în anul acesta o problemă. O a doua problemă. Susținerea bugetară. E tot o temă de termen lung și ne preocupă. Știm că eligibilitatea Uh, țărilor, a uh, performanțelor uh, manageriale ține de decizia Comisiei, dar pe noi ne preocupă felul în care fondurile sunt realmente utilizate în anumite țări. O altă problemă se referă la raportul pe care noi l-am inițiat în ce privește datele calitatea datelor care stau în spatele acestui document al susținerii bugetare. Și uh, am dorit să avem mai multe elemente așa încât la rândul nostru să facem un raport consistent pentru Parlament. Apoi, parte a auditului nostru anual e verificarea performanței proiectelor. De partea pozitivă pot să spun că toate proiectele auditate aveau indicator de performanță relevant și cadrul era bine structurat, la fel și rezultatele. Care este însă problema pe care vreau să o subliniez în cazul proiectelor? Uneori, și descriu, descriem mai multe exemple în documentul nostru, lipsește coordonarea cu autoritățile locale și performanța reală a rezultatelor reale practic nu au fost atinse. Nu am să intru acum în uh, detalierea exemplelor. Un al patrulea punct problematic. În acest an financiar am efectuat și alte rapoarte de performanță aflate sub responsabilitatea comisarului Mimița. Tunisia, Myanmar, traficul de ființe umane, Sahel, uh, misiuni de observare a uh, alegerilor sau pacea securitatea în Africa. Vreau să generalizez puțin concluziile mele și e important să ținem seama de acestea, tocmai pentru a ameliora performanța uh, utilizării banului public. Mă... concentrare, um, utilizarea eficace a fondurilor și întâi și întâi de toate ceea ce numim ownership, e important să ameliorăm performanța utilizării banului public. Deci, insuficiența asumării guvernanței de către partea care capătă ajutorul pentru dezvoltare. De exemplu, ajutorul pentru a combate traficul de ființe umane în sud-estul Asiei a fost subminat de lipsa de asumare a statului care primește uh, ajutorul. Uh, Există o lipsă de voință a guvernelor care nu fac decât să ceară bani de la donatori. Există și alte exemple. Mesajul nostru ar fi că dacă dorim realmente să ameliorăm eficiența și eficacitatea utilizării banilor europeni, atunci trebuie să ne concentrăm pe uh, țările primitoare și guvernele lor care trebuie să-și asume responsabilitatea proiectelor respective. Trebuie să acordăm mai mare atenție modalităților prin care putem încuraja și ameliora disponibilitatea uh, beneficiarilor de a acționa. A doua generalizare se referă tocmai la concentrare. Ajutorul acordat de UE este distribuit în multe regiuni geografice, în multe țări și uneori uh, în prea multe arii de politici pe fiecare țară. Un exemplu, uh, diluarea fondurilor către Tunisia, unde vorbim de șase arii de politici. Știm că mm, Comisia ar trebui să se concentreze doar pe trei uh, tipuri de politici atunci când distribuie uh, fondul și trebuie analizată logica și mai bună selecție acestor politici. E important nu doar să se reducă numărul de arii de politici în care intervine UE, ci trebuie văzut care astfel de sectoare au potențialul să aducă rezultate pe termen lung. Din punctul de vedere al curții de conturi, și asta e și concluzia auditurilor noastre, eu cred că UE trebuie să continue să se concentreze pe ameliorarea statului de drept în țările beneficiare. Fără principii fundamentale este foarte dificil să obținem performanțe pe termen lung și rezultate durabile prin acest efort pentru dezvoltare. În fine, Uh, aș vorbi și de ineficacitatea guvernanței, lipsa de coordonare, întârzierile. În ce privește întârzierile, aș da doar exemplul Tunisiei. 300, un împrumut de 300 de milioane de euro pe care guvernul tunisian l-a solicitat de urgență după rezoluția în 2011 a durat uh, să fie procesată 11 luni la nivel instituțional, un interval de timp mult, mult prea lung, iar Comisia, împreună cu colegislatorii, trebuie să caute opțiuni pentru a accelera procedurile. În special uh, atunci când e vorba de uh, fonduri solicitate de urgență. Alte subiecte se referă la coordonarea între comisie și donatori, fie că e vorba de ONU sau state membre care participă în mod bilateral. E o problemă permanentă. Sigur, coordonarea întotdeauna poate fi ameliorată. În raporturile noastre speciale pe Myanmar, bună oară, am conchis că coordonarea între chiar două DG-uri de la Comisie ECO și DEFCO au fost ineficace. Ambele acționau în aceeași țară. Acțiunea umanitară nu ținea seamă de uh, programele de dezvoltare. Când trebuie să răspundem uh, conflictelor sau dezastrelor naturale, este esențial să punem în comun resursele noastre, să evităm duplicarea și să obținem rezultate mai bune. Vă mulțumesc foarte mult și, desigur, sunt gata să răspund întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune și președintele și atunci mergem mai departe. Am să-i dau cuvântul domnului comisar Mimița. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor Ayala Sender pentru că a prezentat raportul anual ce privește acțiunile noastre externe și de asemenea mulțumesc curții de conturi pentru observațiile detaliate. E de la sine înțeles că mm, Comisia Europeană ia foarte în serios munca și recomandările Curții de Conturi. Iată de ce în 2017, din nou, ne-am făcut temele de casă și am implementat multe din recomandările Curții din rapoartele special, respectiv anual. Ne-am continuat abordarea prudentă cu rezerve uh, țintite și acțiuni de atenuare clare pentru a ne ocupa de toate slăbiciunile identificate de curte. Înainte de a intra în detaliu, aș sublinia câteva provocări cheie cu care ne confruntăm în momentul de față. Pe de-o parte, migrația și cauzele care stau la uh, rădăcina ei. Politica noastră de migrație se acoperă atât aspectele interne cât și cele externe. Uh, după părerea noastră, e o politică inclusivă și echilibrată, care a funcționat. A facilita o migrație uh, sigură, regulată, este în linie cu uh, Agenda 2030 și uh, Consensul European pentru Dezvoltare. Această abordare a fost baza Uh, angajării noastre sporite cu partenerii noștri, în special în Africa și Asia, așa încât ei să fie mai în măsură să se ocupe de cauzele pe termen lung, cauzele structurale ale migrației neregulate și a um, strămutării forțate. Și ajung la cea de-a doua provocare. Politicile și resursele care se traduc în rezultate vizibile pe teren. Eu unul rămân la fel de angajat pentru ca Uh, monitorizarea și raportarea rezultatelor pentru acțiunile uh, finanțate de UE să rămână cât se poate de robuste. Dincolo de cât am cheltuit, trebuie să ne uităm în mod obiectiv la ce au adus realmente proiectele și programele pe care noi le-am finanțat. În al treilea rând, suntem cu toții acum în procesul de pregătire al viitorului cadru financiar. Pentru acțiunea externă, Comisia a propus uh, ceva inovator și ambițios, așa încât instrumentele de finanțare externă la UE ajung la 123 de miliarde de euro Uh, pentru următoarea perioadă bugetară de șapte ani, 2021-2027. Practic, o creștere de 30% comparativ cu perioada financiară curentă. Am mai propus integrarea Fondului European de Dezvoltare în bugetul general. În același timp, am propus să concentrăm instrumentele existente, așa, să le canalizăm așa încât să susțină politicile UE într-un mod mai eficace. Mulțumesc Parlamentului European pentru munca accelerată pe dosarul extrem de complex al instrumentului, uh, al viitorului instrument acțiune externă. Reflexiile asupra guvernanței acestui instrument și a felului în care putem implica Parlamentul European uh, sunt în curs. După părerea mea, a merge de la abordarea împrăștiată de astăzi la una mai uh, inclusivă e în interesul nostru al tuturor. Acum, revenind la exercițiul de descărcare, am uh, introdus două rezerve în raportul anual de activitate pe 2017. Unu, Ris- um, riscul mare de eroare pentru granturi în ce privește managementul direct. Am luat măsuri orizontale pentru a ne ocupa de acest aspect. În al doilea rând, um, administrarea fondurilor europene de către Comisia Uniunii Africane. Aici, Comisia Uniunii Africane a făcut progrese în respectarea a ceea ce noi numim uh, evaluarea de pilon și e gata să treacă la o nouă evaluare de pilon similară și sperăm noi chiar înainte de încheierea acestui an. Pe scurt, răspunsul nostru pe ambele puncte a fost riguros nu am pierdut timp uh, și am abordat de îndată um, slăbiciunile identificate. Trebuie să rămânem concentrați pe a oferi rezultate uh, și valoare pentru banul cheltuit. Datorăm acest lucru uh, contribuabilului european și milioanelor de cetățeni din întreaga lume care beneficiază de cooperarea pentru dezvoltare. Cu susținerea Parlamentului vom continua să mergem în direcția cea bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Alasander, raportoarea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Curții de Conturi care a lucrat pe acest dosar. Mulțumesc și domnului comisar pentru explicațiile dumnealui. Mai mult decât atât, le mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-au furnizat și tot ajutorul. Iată, într-un domeniu care tot mai uh, dificil și în ciuda mandatului istoric pe care îl avem noi în ajutorul pentru dezvoltare cu instrumente care în principiu uh, au forță și sub uh, atenta uh, colaborarea statelor membre, e clar că sub anumite presiuni, inclusiv al acelorași uh, state membre sau a Consiliului, acum vedem că mm, mandatul inițial de cooperare pentru dezvoltare începe să se fragmenteze. Și, în ciuda faptului că eu îi mulțumesc uh, domnului comisar, trebuie să spun că felul în care sunt concepute noile instrumente uh, rămâne de văzut. Fondul european pentru dezvoltare acum ar trebui integrat în bugetul general, ceea ce nu aduce neapărat noi responsabilități, dar mai mult control din partea noastră. În ce privește descărcarea 2017, câteva elemente de preocupare. Vreau să le subliniez pentru că le consider importante. Primul element. S-au făcut uh, multe investiții. Multe investiții, spun, care sunt destinate să reducă tocmai rata de eroare. Curtea de conturi a recunoscut uh, și ea acest lucru. Și mulțumesc uh, Curții de conturi pentru munca deosebit de profesionistă. Am uh, avut acces la studiul pe care se bazează recomandările curții de conturi, dar tare mă tem că aceste studii, după cum și instrumentul și mecanismul care permite stabilirea unor perspective, care până la urmă vor permite evaluarea ratei de eroare reziduală, mă tem deci că nu avem posibilitatea să facem o comparație reală între datele transmise de către Curtea de Conturi, apropo de angajamentele și plățile pentru 2017, și mecanismul de perspectivă, ce vizează eventuala recuperare a anumitor fonduri în funcție tocmai de rata de eroare. Știm aici că studiile se bazează pe o perioadă uh, deja încheiată. Și atunci ne situăm într-o zonă de umbră unde nu știm prea bine pe ce să ne bazăm. În această procedură de descărcare, va trebui să ne așezăm toți la o aceeași masă a discuției pentru ca împreună să încercăm să protejăm uh, beneficiile pe care le aduce sistemul și în același timp să găsim o formulă care să ne permită să lucrăm pe programul 2017 și am auzit recomandările Curții de Conturi, dar e necesar să acționăm pentru a obține un control real și nu doar un control în funcție de perspective uh, și de perspectiva programelor istorice. Trebuie să vedem caracterul efectiv al plăților, al operațiunilor de recuperare, să avem elemente de comparație fiabilă, bazându-ne pe recomandările curții de conturi și ale DGDEFCO. Apoi, va fi posibil să reacționăm în funcție de elementele reale și nu doar în funcție de perspective. Chiar dacă aceștia își au locul într-un uh, studiu profesionist, dar nu e suficient pentru descărcarea 2017. Nu ne putem mulțumi cu aceste elemente de incertitudine. Așadar, lucrând împreună cu Curtea de Conturi, vom vedea cum putem utiliza toate aceste instrumente așa încât la bun sfârșit să avem o imagine a anului 2017 care să corespundă realității, răspunzând tuturor întrebărilor și fără să pună în cauză uh, munca, eforturile de GDEVCO. S-au exprimat rezerve importante Deci e important ca aceste rezerve să fie îndepărtate în ochii Parlamentului European, dar, bineînțeles, și al opiniei publice. Comisarul a spus-o pe bună dreptate că acestea aceste două rezerve se refereau în special la gestionarea, administrarea directă, managementul direct și vom vedea în ce fel progresează lucrurile înainte de a ajunge în etapa finală a descărcării. În ce privește administrarea partajată, Atunci când e vorba de administrarea directă a subvențiilor, e clar că rolul revine direcțiilor generale și nu e același lucru. Pot exista probleme de control, de rezerve și e un domeniu pe care trebuie să mai lucrăm. Există însă și o a doua parte, susținerea bugetară și plățile indirecte. prin intermediul unor organizații internaționale și chiar dacă acestea se derulează în noile cadre adoptate pentru 2019, avem de-a face cu două instrumente importante ce capătă tot mai multă susținere și pe care Comisia lucrează. Deci dacă există întrebări, îndoieli, nu doar din partea noastră, ci și din partea cetățenilor, mai general vorbind, pentru că avem impresia că uneori în susținerea către o țară sau alta apar elemente surprinzătoare, aș da exemplul Indiei, Pakistanului, Vietnamului, care beneficiază de ajutoare bugetare repetate. chiar uh, avem nevoie să susținem financiar țări care sunt uh, niște puteri economice? Or fi motive întemeiate pentru asta, dar mi-aș dori ca să ne poată spune chiar comisarul care sunt aceste motive. E necesar să ajutăm la nivel bugetar puteri economice precum India? Apoi, există și cazuri nefericite, precum uh, Ceadul. cu probleme mari pentru studenți a căror libertate de exprimare e călcată în picioare, care sunt uh, ambalați într-un furgon și aruncați apoi în închisoare, iar pe furgon apare un logo al Uniunii Europene. Același, uh, același simbolul pe care le vedem pe toate ecranele de televiziune. În astfel de situații e foarte important să cooperăm cu autoritățile naționale pentru a evita astfel de preocupări absolut legitime care adesea aduc atingere la buna credință a părților. Adesea avem impresia că bugetul european E risipit. Mă gândesc la Libia, Oficiul Internațional pentru Migrație. Ce se întâmplă în astfel de organizații? La ce servesc banii noștri care merg în astfel de uh, organizații precum OIM? banii ăștia sunt cheltuiți uh, în mod chipzuit și potrivit obiectivelor noastre, mi se pare totuși fundamental să ni se răspundă la aceste întrebări. Acum, în ce privește agențiile naționale pentru dezvoltare, și aici ne confruntăm cu o tendință dintre cele mai neliniștitoare. Pentru în general, uh, constatăm o tendință către renaționalizare tocmai prin intermediul acestor agenții, deși vorbim de un instrument european. Un instrument recunoscut de toate statele membre. sau organizații care au ambiții vădite europene. Ori ne confruntăm cu un număr limitat de agenții naționale. Nu am să le numesc, pentru că știți foarte bine de ce vorbesc. Aș fi profitat de prezența doamnei Gresle dacă era aici, dar nefiind însă prezentă, mai bine tac. Și ne dăm seama că Există tot mai multă distribuire a banului către agențiile naționale, cu tot mai puțină transparență și ar trebui ca și aici să ameliorăm uh, lucrurile. Eu știu că uh, doamna Mogherini își dorește o școală a diplomației europene, pentru că adesea, din păcate, europenizăm niște diplomați uh, de la nivel național, dar în domeniul cooperării și dezvoltării lucrurile se petrec la fel. E nevoie de mai multă europeanizare a cooperării pentru dezvoltarea altminteri ne bazăm pe fostele relații coloniale între statele membre și uh, vechile lor colonii. Or, ar trebui să ieșim din această logică și să avem în sfârșit niște instrumente realmente europene. Trebuie ca organizațiile și agențiile din domeniul cooperării și dezvoltării să fie mai puțin naționale și tot mai mult europene. Iar pentru asta trebuie să ameliorăm situația. Apoi. Este că o altă tendință care ne, ne îngrij, îngrijorează ar fi uh, migrația. Știm prea bine că criza migrației a făcut vâlvă, vâlvă a agitat mult spiritele în uh, instituțiile europene. Situația e dificilă. În, trecută, în trecut, am fost alarmați cu toții, toate instituțiile europene au fost alarmate, însă, între timp, am senzația că situația s-a schimbat puțin. Ni s-au dat o serie de exemple, exemple care vizează mai degrabă ajutorul umanitar decât ajutorul pentru dezvoltare. Și după aceea, DG DEFCO, ce spune DG DEFCO? DG DEFCO se ocupă de uh, um, prevenirea migrației ilegale. Uh, deci spun asta oficial, spun că asta este misiunea lor oficială, <laughs> dar uh, așa conform regulilor uh, această misiune nu le-ar reveni. Uh, după aceea mai avem statele precum Somalia sau altele uh, în, uh, din care cetățenii uh, încep să migreze sau în care Uh, cetățenii încep să se întoarcă. Marocul, spre exemplu, a decis, ca urmare a provocărilor, să-și creeze un propriu oficiu pentru migrație. E o temă foarte importantă, e o mișcare foarte importantă pe care trebuie să o, să o sprijinim. Domnule comisar, e, e important, uh, trebuie să facem aici o diferență. fondul pentru dezvoltare, fondurile pentru dezvoltare nu trebuie să fie folosite pentru atingerea unui alt obiectiv. Uh, Migrație, azil, uh, ajutor pentru dezvoltare nu pot fi cu toate puse în aceeași oală. Un mandat e un mandat. Nu putem să zicem că facem, ne ocupăm de, de cooperarea pentru dezvoltare și după aceea să ne ocupăm de cu totul altceva. Eu v-am spus ce, ce am aflat de la DG DEFCO. Bineînțeles, Parlamentul European vrea să să-și aducă aportul. Dacă e nevo- nevoie de mai multe fonduri pentru fiecare uh, domeniu de politic, politici în parte, trebuie să discutăm despre asta, dar uh, Uh, discuțiile trebuie să fie transparente și sincere, uh, fondurile trebuie să fie diferențiate, ce e folosit pentru dezvoltare să fie folosit pentru dezvoltare, ce e folosit pentru altceva să fie folosit pentru altceva. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă raportor! Uh, domnul comisar, oare dej- dorește deja să comenteze ideile doamnei raportor? Da, vă mulțumesc. Din nou aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru raportul clar al domniei sale, pentru observațiile și recomandările făcute, care cu siguranță ar duce la creșterea transparenței uh, sprijinului nostru bugetar pentru dezvoltare și uh, sprijinului pentru cooperarea pentru dezvoltare. Ah, bineînțeles, există probleme în ceea ce privește bugetul general, dar și în ceea ce privește Fondul European pentru Dezvoltare. Și tocmai de aceea avem această procedură de descărcare de gestiune care ne permite să analizăm uh, Uh, problemele, să analizăm, de fapt, politicile, instrumentele, metodologiile care trebuie să fie aplicate pentru a elimina orice fel de uh, problemă remarcată. S-au menționat câteva uh, astfel de probleme în raport, uh, dar și în uh, intervenția introductivă a doamnei raportor, dați-mi voie să le comentez. Sprijinul bugetar. Da, sprijinul bugetar este o modalitate chiar preferată de punere în aplicare a proiectelor pentru, de cooperare pentru dezvoltare. Bineînțeles, acolo unde sprijinul acesta bugetar este potrivit. În acele țări în care instrumentul se poate aplica Bineînțeles, decizia este luată pe baza unor criterii ex post care dovedesc în ce măsură statul partener are capacitățile și experiența necesară pentru a gestiona genul acesta de instrument, genul acesta de sprijin bugetar. Există, și spuneați prea bine lucrul acesta, o serie de state relativ dezvoltate care în continuare beneficiază de sprijin bugetar. Mă refer la Pakistan, spre exemplu. Cred că pentru India nu mai există astfel de programe. Deci există astfel de state partener uh, avansate. Dar, în cazul acestora, programele de sprijin bugetar se află fie într-o fază finală, pentru că, bineînțeles, aceste programe nu sunt sistate odată ce indicatorii macroeconomici uh, dovedesc uh, dezvoltarea economică a unui stat. Mă refer la PIB-ul pe cap de locuitor, etc., etc. Deci se prea poate ca programele acestea de susținere bugetare, de sprijin bugetar, să se află într-o uh, fază finală de punere în aplicare. Dar să știți că rezultatele obținute prin aceste programe de sprijin uh, bugetar au fost absolut extraordinare. Majoritatea sprijinului bugetar se acordă pentru reforma uh, administrativă, pentru reforma în anumite sectoare clar stabilite. Și uh, să știți că fondurile acestea au dat rezultate De asemenea, uh, sprijinul bugetar a contribuit, uh, punerea, a uh, contribuit la finanțarea unor sectoare specifice, la punerea în aplicare a unor politici specifice și toate acestea în ansamblul lor duc până la urmă la atingerea obiectivelor de dezvoltare, de dezvoltare durabilă. Deci rezultatul acestor uh, programe de sprijin bugetar sunt absolut remarcabile și rezultatele acestea dovedesc că ne putem uh, apropia de atingerea obiectivelor uh, de dezvoltare, uh, de dezvoltare durabile. Protecție socială în El Salvador, sistem de sănătate în Etiopia, etc., etc., ei bine, toate aceste rezultate pozitive care ne aduc mai aproape de uh, uh, obiectivele statutate de ONU au fost obținute prin uh, sprijinul acesta bugetar. Trec la agențiile naționale. Cooperarea pentru dezvoltare la nivel european se bazează pe capacitatea de punere în aplicare a acestor programe de către agențiile naționale de dezvoltare. Comisia Europeană, DGDEFCO de fapt, nu e o agenție de dezvoltare. Nu mai avem o astfel de agenție europeană o aveam la un moment dat, poate că n-ar fi rău ca la un moment dat să refle reflectăm la soluția cea mai potrivită în contextul organizării uh, acestor activități uh, de cooperare pentru dezvoltare la nivel european. Dar aceasta fiind situația la nivel european, în momentul de față ne bazăm pe agențiile naționale și ne bazăm într-o mare măsură pe agențiile naționale. Să știți că eu n-am întrezărit neapărat uh, problema renaționalizării ajutorului de dezvoltare. Eu nu, nu cred neapărat că uh, fondurile acestea, nu știu, sunt uh, luate din o grada europeană și trecute repede, repede în o grada națională. Nu, mi se pare că până la urmă, folosindu-ne de agențiile naționale, ne asigurăm că ținem cont de experiența acumulată la fața locului, iar lucrul acesta este, bineînțeles, unul pozitiv. După aceea, agențiile naționale, uh, Uh, trebuie să respecte uh, regulile financiare, uh, evaluările, criteriile, acele evaluări tip pilon, toate criteriile agreate la nivel european trebuie să fie respectate în activitatea agențiilor naționale. Deci e clar că astfel stând lucrurile, uh, Uh, fondurile pentru dezvoltare nu ar putea fi și nu pot fi canalizate de către agențiile naționale de dezvoltare spre beneficiari exclusiv naționali. Încrederea, uh, spuneați că e o problemă. Poate că aceasta este o problemă pentru că nu avem neapărat suficient de uh, multe agenții naționale care uh, să pună în aplicare toate aceste programe. Numărul acestor agenții naționale care fac uh, sau trec cu brio testul, uh, evaluările de, de pilon ar trebui să fie uh, lărgit. Deci dacă tot mai multe agenții uh, naționale ar deveni eligibile, cu siguranță rețeaua aceasta de aplicare a politicii pentru dezvoltare, de cooperare pentru dezvoltare, ar deveni mai eficientă. Trec acum la migrație. Să știți că există un liant uh, care face ca migrația și dezvoltarea să meargă mână în mână. Și anume, lianutul acesta este sărăcia. Eradicarea sărăciei este absolut esențială dacă e să scădem numărul de persoane dispuse să migreze dintr-un uh, uh stat de origine. Deci a spune că uh, folosirea fondurilor pentru dezvoltare, uh, pentru finanțarea unor proiecte care vizează migrația, deci folosirea uh, fondurilor în felul acesta nu înseamnă neapărat o deturnare de fonduri, pentru că cele două uh, teme merg mână în mână. De altfel, dacă ne uităm la criteriile pentru uh, pentru eligibilitatea la asistența oficială sau sprijinul oficial bugetar, mă gândesc la criteriile stabilite de OCDE, este vorba de ruglele TAC, deci dacă ne uităm la aceste reguli, ne dăm seama că dacă că există posibilitatea uh, oferirii de asistență oficială de dezvoltare pentru diverse programe care vizează migrația, aceasta nefiind, neapar, nefiind o deturnare de fonduri. Până și proiectele care vizează gestiunea migrației nu sunt uh, proiecte de gestionare în, uh, în sensul clasic uh, al migrației. Este vorba despre proiecte care se reflectă sau uh, proiecte care țin cont de toate condițiile socioeconomice dintr-un stat. Sunt proiecte care de asemenea se concentrează pe asistarea migranților uh, în majoritatea cazurilor, de fapt în uh, majoritatea, în, uh, în peste 85% dintre cazurile de migranți sau persoane strămutate, ei bine, persoanele acestea ajung uh, să se regăsească pe teritoriul uh, statului de origine sau pe teritoriul unui stat uh, învecinat. Doar 15% dintre migranți uh, încearcă să vină spre Europa. Deci migranții aceștia trebuie să fie asistați, să fie ajutați. Deci programele noastre pentru migrație sau programele pentru migrație pe care le, le sprijinim sunt până la urmă direcționate și uh, spre ajutorarea acestor uh, migranți și deci uh, lucrurile stând așa, putem vorbi despre ajutor pentru dezvoltare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, spune domnul președinte. Îi dăm cuvântul domnului Bart Stas acum un coleg foarte experimentat în domeniul descărcării de gestiune și după aceea, domnule comisar, veți avea din nou cuvântul, dar trebuie să știți că dacă astăzi Parlamentul European ar, sau Comisia noastră ar fi să voteze, Verzii ar avea o majoritate de două treimi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă gândeam eu că veți zice așa ceva. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru eforturile depuse. Vreau să-i mulțumesc domnului Parț și uh, cooper, um, colaboratorilor săi. De asemenea, vreau să mulțumesc Comisiei și pentru răspunsurile pe care le-am primit din uh, partea Comisiei. Am două întrebări. Pe de o parte, migrație și cooperare pentru dezvoltare. Uh, și doamna Ayala Sanders se ocupa la, se vorbea despre lucrul acesta. Haideți să fiu uh, succint. În 2015, după reuniunea de la Valenta, am uh, creat uh, fondul pentru uh, Uh, Africa, 3,4 miliarde de euro, 90% dintre fondurile incluse în acest fond provin din uh, bugetul pentru dezvoltare, respectiv uh, provin din Fondul European pentru Dezvoltare de care vă ocupați dumneavoastră, domnule comisar, și uh, iată, uh, dumneavoastră v-ați asigurat că fondul acesta funcționează până la urmă într-o manieră eficientă. La începutul anului trecut, Oxfam și Concord, entități foarte importante în uh, domeniul cooperării pentru dezvoltare, au uh, um, evaluat funcționarea acestui fond fiduciar pentru Africa. Și ce spune raportul acestor entități internaționale? Spune că, în ciuda faptului că acest uh, Uh, fond este um, cât de uh, bine finanțat, doar 63% dintre aceste uh, fonduri ajung la proiectele pentru dezvoltare, 22% dintre fonduri ajung la programele pentru migrație și 15% din fonduri merg la combaterea extremismului. Dumneavoastră, printre altele, dumneavoastră spuneți pe bună dreptate că 85% dintre migranții din Africa uh, rămân până la urmă în, uh, în regiunile din care provin. 15% dintre migranții, uh, dintre migranții încearcă într-adevăr să ajungă în Europa. Dar gestiunea migrației și Fondul acesta fiduciar pentru Africa, dați-mi voie să vă spun că um, tocmai de asta nu se ocupă. Deci fondul acesta fiduciar pentru Africa nu se ocupă de ajutorarea oamenilor uh, care au plecat din statele lor uh, uh, de origine, ci fondul acesta fiduciar este folosit pentru a păstra oamenii acolo la ei acasă. Ai, uh, ai uh, um, ține uh, acolo închiși. Și cred că problema aceasta ar trebui să să ne opunem. Ar trebui să ne o, uh, întrebăm în ce măsură măsurile acestea sunt oportune. Și după aceea, oare din fondurile pentru dezvoltare chiar ar trebui să, folos, să finanțăm programe împotriva radicalizării uh, și împotriva extremismului? Deci, dacă se creează un asemenea fond uh, fiduciar, ar trebui să ne întrebăm în ce măsură fondurile sunt bine alocate. Deci dacă tot e să-l folosim, atunci să-l folosim bine. Dumneavoastră, de asemenea, în răspunsurile dumneavoastră spuneați că implicarea ONG-urilor, autorităților locale în gestiunea acestor proiecte există. Deci dumneavoastră spuneți că, că autoritățile locale sunt implicate, dar Oxfam și Concord în raportul, uh, raportul lor ne spun că, din potrivă, lucrurile nu stau uh, nici pe departe așa, fondurile pentru dezvoltare sunt alocate unor proiecte de mari dimensiuni, uh, despre care autoritățile locale nu prea au dreptul să spună ceva toți cei care cunosc cât de cât politica pentru dezvoltare știu că atâta timp cât uh, reglementările vin de sus în jos și uh, cei din uh, din partea de jos, de la nivel local și regional nu sunt implicați, oricâți, oricâte fonduri am alocat, fondurile respective nu vor fi folosite pentru nimic altceva decât pentru a finanța niște elefanți albi. Deci, Uh, încă o dată, de ce doar 63% dintre fondurile din uh, fondul fiduciar sunt pentru proiectele de dezvoltare? Și în al doilea rând vreau să vă întreb în ce măsură partenerii pot fi mai puternic implicați în, uh, deciziile luate. După aceea, vi s-au adresat o serie de, de întrebări. Unele dintre întrebări vorbeau despre eficiența fondurilor. Noi ne dăm seama că se alocă multe fonduri Africii. Mă, mă concentrez uh, în special pe Africa de Est, uh, dar fondurile acestea de obicei sunt uh, date cu mână și luate cu, celelalte, cu cealaltă mână de către Uniunea Europeană, atâta timp cât nu există o coordonare între politicile europene, politica uh, nu știu, comercială, politica în domeniul pescuitului, etc., etc., nu se va ajunge niciodată la un rezultat coerent. Deci ce dăm cu o mână, luăm cu cealaltă. Ce dăm din fondul de dezvoltare, luăm cu, prin politica de pescuit. După aceea să nu uităm că deciziile luate la nivel uh, european au un impact cât se poate de clar asupra vieții din statele acestea africane. Ce se întâmplă acum? Spre exemplu, nu mai avem cote la lapte, laptele uh, excedentar este transformat în, uh, în lapte praf și laptele acesta praf este trimis, după aceea exportat, după aceea uh, în, uh, în Africa. Și uh, laptele acesta praf este mult mai ieftin decât laptele uh, Uh, produs de o vacă din Burkina Faso. Deci, iată, uh, există implicații, implicații care, ale politicilor europene, care nu sunt neapărat uh, de dat la o parte, de pus în fundal. Trebuie, din potrivă, să fie discutate într-o manieră cât se poate de, de transparentă. Pentru că degeaba sprijinim agricultura în statele acestea africane atâta timp cât praful nostru, laptele nostru praf duce la distrugerea uh, sectorului uh, creșterii animalelor din, uh, din Africa. Pentru că e clar că crescătorii de animale de acolo vor încerca să și găsească o, o viață mai bună unde în în Europa și cine știe se vor trezi în niște sere din Spania sau Italia lucrând la negru în niște condiții absolut abominabile. Și după aceea ar mai exista o întrebare. Cum anume încearcă Comisia Europeană să se asigure că politicile europene sunt coerente? Până la urmă, aceasta este misiunea care revine Comisiei Europene din Tratatul de Funcționare a, a Uniunii Europene. În răspunsul dumneavoastră, în engleză, spuneți că Comisia Europeană are o mulțime de mecanisme uh, instrumente pentru a se asigura că există această co- coerență. Dar cam vag răspunsul dumneavoastră, care sunt aceste mecanisme, care sunt aceste instrumente? Să știți că am discutat despre subiectul acesta și cu uh, domnul comisar Avramopoulos, pentru că uh, domeniul acesta ține și de portofoliul domniei sale. Uh, vreau să vă întreb, așa cum l-am întrebat și pe domnia sa, dacă în cadrul Comisiei Europene există un fel de oficiu în care se reunesc cu toții de la diferitele DG-uri pentru a discuta despre diversele politici europene. Există oare o discuție cât se poate de clară între Comisarul pentru Agricultură, Comisarul pentru Dezvoltare, altul reprezentant, uh, etc. Deci se uh, reunesc într-un uh, oficiu, într-un for, într-un context toți Uh, toți comisarii europeni sau uh, uh, din potrivă, vă mulțumiți cu răspunsul acesta, avem instrumente, avem mecanisme și acestea uh, Uh, garantează coerența. Coerența este absolut esențială, știm cu toții asta. De ce? Pentru că ne dorim ca fondurile pentru dezvoltare să fie folosite într-o manieră corectă, dar uh, în același timp ne dorim ca ce dăm să nu și luăm imediat. Lucrul acesta este absolut esențial pentru credibilitatea Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, stimate eurodeputat, pentru aceste opinii, observații, comentarii și propuneri care cred că au potențialul de a ne îmbunătăți colaborarea noastră privind asistența oficială pentru dezvoltare. Într-adevăr, există chestiuni legate de munca, angajamentul nostru în asistența pentru dezvoltare, care sunt extrem de relevante. În ceea ce privește fondul, fondurile fiduciare sau în mod specific fondul uh, fiduciar pentru continentul african și cel dedicat combaterii cauzelor uh, profunde ale instabilității și migrației care pornește din, de pe continentul african. Am lansat acest fond fiduciar cu ideea ca sau plecând de la premisa că activitățile noastre de până acum în proiectele de dezvoltare sau în asistența de dezvoltare din Africa nu au fost suficiente pentru a permite un impact complet al politicii de dezvoltare asupra implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă din Africa și pentru atingerea respectarea criteriilor, atingerea obiectivelor noastre legate de combaterea cauzelor uh, fenomenului migratoriu. Mai mult de 25 de miliarde de euro în fiecare an ajung uh, în uh, acest în proiectele dedicate continentului african de la bugetul european și din partea statelor membre ale Uniunii Europene și cu toate acestea considerăm că avem nevoie de un instrument și mai țintit uh, care în plus să se ocupe de aspectele de dezvoltare din Africa într-un mod și mai eficace. Drept urmare, acesta a fost motivul pentru care a fost instaurat, lansat fondul fiduciar uh, pentru Africa. A ajuns la o capacitate de mai mult de 4 miliarde de euro, tocmai pentru a sprijini proiectele în trei domenii principale. Crearea de locuri de muncă, adică ocupare, apoi educație, aptitudini, um, educație, învățământ profesional și al treilea domeniu se referă la gestionarea migrației și la gestionarea frontierelor. Înțelegem prea bine care sunt uh, îngrijorările pe care le au anumite ONG-uri și alte organizații în legătură cu faptul că fondul, acest fond fiduciar, ar putea fi instrumentul prin care uh, finanțarea dedicată asistenței pentru dezvoltare ar putea să fie canalizată în alte scopuri. Există indicii care ne spun că 60% din uh, cheltuielile provenind din, provenite din acest uh, fond fiduciar nu s-ar îndrepta înspre instrumente cu caracter de, de dezvoltare. Eu nu cred că aceste indicii și aceste preocupări reflectă în totalitate metodologia respectată în contextul asistenței oficiale pentru dezvoltare. Cred că aceasta este, din punctul meu de vedere, diferența existentă între evaluarea impactului asupra dezvoltării uh, avut de programele noastre de gestionare a migrației. În mod evident, ONG-urile consideră că aceste programe ar fi acțiuni care nu au, nu au nicio legătură cu dezvoltarea. Când, de exemplu, se finanțează serviciile de adăpostire sau de îngrijire a migranților din Uganda în taberele de refugiați din Uganda sau din taberele de refugiați din Niger. Dacă acestea sunt considerate a nu fi acțiuni care au legătură cu dezvoltarea, atunci nu sunt respectate uh, criteriile OCD de dacabilitate privind uh, asistența oficială pentru refugiați. care tratează asemenea intervenții ca fiind uh, asistență pentru dezvoltare, deci pornind de la normele uh, OCDE, 90, 95% din toate intervențiile noastre în domeniul asistenței pentru dezvoltare sunt uh, considerate a fi asistență oficială de, pentru dezvoltare, pornind de la granturile tradiționale sau um, programele finanțate prin, prin fondul fiduciar pentru Africa. Singura diferență existentă este următoarea prin instituirea acestui fond fiduciar, nu am făcut decât să încercăm să accelerăm implementarea asistenței mm, pentru dezvoltare în multe uh, dintre aceste uh, domenii și pentru a lupta împotriva cauzelor migrației din multe state parteneri din Africa. Vom fi gata, suntem gata și, aceast- și acesta este unul din elementele pentru viitoarea uh, pentru viitorul cadru financiar multianual. Avem o nouă structură propusă a unui instrument și mai integrat uh, între politica de vecinătate și uh, asistența pentru dezvoltare și am introdus în buget astfel o serie de caracteristici, o serie de metodologii, de acțiuni care vor transforma instrumentul bugetar într-unul și mai eficient și mai uh, țintit, dincolo de modul în care funcționează în acest moment fondul fiduciar. Drept urmare, pe parcursul viitorului cadru financiar multianual, cred că împreună cu Parlamentul European vom reuși să examinăm mai îndeaproape necesitatea reală de scoaterea operațiilor din uh, Uh, fondul financiar uh, din, uh, din cadrul bugetar general dedicat asistenței pentru dezvoltare. Dacă, dacă îmi permiteți, v-aș mai spune că angajamentul nostru și colaborarea noastră cu ONG-urile, când vine vorba de implementarea fondului fiduciar pentru Africa, contractele pe care le finanțăm din acest fond fiduciar, sunt încheiate în proporție de 20% cu ONG-uri ca parteneri de punere în aplicare. Nu aș uh, spune că nu aș crede că ONG-urile se implică în uh, punerea în aplicare a unor proiecte care nu au legătură uh, cu asistența pentru dezvoltare. Cred că um, trebuie să urmărim îndeaproape această chestiune pentru a permite și pentru a preveni orice încercări cu caracter sistemic sau nesistemic de a uh, canaliza în alte direcții uh, finanțarea asistenței pentru dezvoltare. Coerența politicilor noastre, pe de altă parte, este un aspect deosebit de important. Și sunt de acord, dacă nu vom insista dacă nu vom monitoriza coerența uh, politicilor noastre, vom ajunge în această situație în care vom da cu o mână și vom lua cu altă mână uh, finanțarea și uh, banii care ajung în țările noastre partenere. Drept urmare, coerența politicilor noastre dedicate dezvoltării face parte din modul în care recurgem la asistența pentru dezvoltare exprim și acest lucru se reflectă și în strategia europeană în acest sens și am implementat și ne dorim să discutăm acest lucru pentru a vedea cum putem să îmbunătățim monitorizarea și evaluarea coerenței diferitelor politici care au un impact asupra dezvoltării. Am implementat în acest moment o evaluare ex ante a fiecărei măsuri din toate domeniile politice în care este convenită o asemenea măsură deci Comisia Europeană face o evaluare a impactului și o parte a acestei evaluări se referă la evaluarea mod, modului în care măsura respectivă, indiferent de caracterul său de mediu sau agricol, are o consecință asupra coerenței generale legate de obiectivul nostru de dezvoltare. De asemenea, în mod regulat, în DigiDefco, um, redactăm un raport al coerenței politicilor noastre, ocazie cu care monitorizăm ex post modul în care măsurile noastre au fost uh, coerente în diferitele domenii uh, politice. De asemenea, în uh, sistemul intern, în modul în care comisia își desfășoară activitatea, are loc o coordonare regulată, o reuniune de coordonare regulată, prezidată de vicepreședinții de resort ai comisiei, care încearcă să depășească men- mentalitatea de izolare prezentă înainte și încearcă să lege în, în domeniul acestei curențe a politicilor de dezvoltare deci să lege diferitele măsuri politice externe și interne în lumina nevoii garantării coerenței tuturor acestor măsuri. Și unul dintre cel mai, cel mai, cel mai, activ, cel mai activ grup de, de comisari este uh, cel prezidat de vicepreședinta uh, Mogherini ca și o, o parte importantă a acestui efort de, co- de coordonare se referă și la examinarea uh, coerenței politicilor în domeniul dezvoltării. În general, nu aș dori să adopt un ton prea defensiv. Depunem toate eforturile necesare pentru a desfășura o uh, asistență de dezvoltare cât mai eficientă. Am ținut cont de diferitele observații cu, cu caracter observații îngrijorate din raport, de observațiile curții de conturi și pentru noi înțelegem foarte bine care este semnalul care ne este transmis, care este direcția în care ar trebui să ne îmbunătățim capacitățile de uh, corecție. Și acesta este cadrul în care aș dori să vă ofer uh, toate aceste explicații vis-a-vis de diferitele întrebări sau comentarii pe care le aveți astăzi. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc. Uh, asum un, îmi asum un rol diferit acum, pentru că mi-aduc aminte că doamna Grăsle nu ar fi permis niciodată ca acest punct să fie discutat atât de mult timp, ceea ce înseamnă că următorul punct la care vor participa aceiași vorbitori a fost deja, va fi deja acoperit de discuția pe care am avut-o, dar doamna Ayala Sender, dacă dorește, are dreptul uh, la intervenții cu caracter concluziv. Mulțumesc. Nu doream decât să mulțumesc din nou reprezentanților, reprezentantului cu, uh, Curții de Conturi și domnului comisar Mimița și reprezentanților de la DigiDevco pentru informațiile pe care ni le-au transmis până acum și pentru informațiile pe care le vom primi din partea lor și pe viitor. Și pentru asigurările pe care ni le-a dat că vor ține cont pe viitor de observațiile noastre făcute astăzi. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Și aici am văzut că rata de eroare a fost puțin mai mare decât preconizasem inițial în urma acestor activități. Și aș dori să dau cuvântul pentru a ne explica aceste rezultate membrului Curții de Conturi, domnul Juan Parts vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep din nou prin a mulțumi domnului comisar Mimița, aș dori să mulțumesc echipei dumnealui, um, cu care am avut o cooperare foarte bună. Aș dori să mulțumesc și eurodeputaților pentru întrebările înscris pe care ni le-au trimis și pentru răspunsurile la care am încercat să răspundă și înscris. Înainte să mă refer la rezultatele privind Fondul European de Dezvoltare. Profit de prezența comisarului. Răspunsul la, la întrebarea 32, arhitectura de pace pe continentul african, nu pot să intru în, în detaliu pentru că nu avem prea mult timp. Însă aici, uh, Comisia spune că toți pilonii uh, ar fi operaționali. Eu personal am petrecut mult, mult timp în Africa și mi se pare că această declarație este prea optimistă și sper că comisarul va examina lucrurile în profunzime pentru a înțelege ce este operațional și ce nu. Este vorba de un program care își dorește cap- crearea capacităților care să creeze securitate în Africa, nu doar uh, organizarea unor documente, organizarea unor reuniuni, evenimente și așa mai departe. Este vorba de două chestiuni profund diferite. Și ajung acum la Fondul European uh, pentru Dezvoltare. Rezultatele principale, foarte pe scurt, câteva puncte doar. Acest fond uh, se află în exteriorul bugetului european, este guvernat de anumite norme specifice și Curtea de Conturi este obligată să uh, prezinte un raport anual privind uh, legalitatea și regularitatea plăților făcute din acest fond. Care sunt rezultatele? În primul rând, în ceea ce privește fiabilitatea conturilor. Conturile anuale mm, pentru anul 2017 prezintă destul de echitabil poziția financiară. În al doilea rând, în ceea ce privește veniturile care stau la baza conturilor pe anul 2017, acest, uh, veniturile sunt legale și regulate din punctele de vedere, din toate punctele de vedere semnificative. În ceea ce privește uh, plățile pe anul 2017 acestea sunt uh, afectate de uh, eroare, motiv pentru care Curtea de Conturi a emis o opinie contrară pe anul 2017. Uh, rata de eroare a, a conturilor subiacente a ajuns la 4,5%. Uh, în anul 2016, această rată de eroare a fost de 3,3%, ceea ce înseamnă o creștere majoră acestei rate de eroare. Cauzele principale acestor ero erori au rămas aceleași. Tranzacțiile uh, au existat uh, neconcordanțe între sumele uh, declarate și uh, cheltuielile eligibile. În 11 cazuri, Comisia dispusese de informații suficiente pentru a preveni, detecta sau corecta uh, eroarea înainte de a, de a accepta cheltuiala respectivă. Dacă Comisia Europeană ar fi folosit așa cum ar fi trebuit informația de care dispunea, uh, rata de eroare ar fi scăzut cu 1,8%. Chestiuni cheie din punctul de vedere al auditului. Există două, două probleme. În ceea ce privește uh, taxele acumulate pentru anul 2017 uh, și Uh, retragerea Regatului Unit. În ceea ce privește taxele acumulate, am estimat că Comisia a estimat în mod corect și adecvat uh, uh, cheltuielile respective, însă nu le-a raportat până acum beneficiarilor și este vorba de o sumă de 4,6 miliarde de euro, o sumă importantă chiar dacă evaluarea noastră este una pozitivă. Impactul potențial al regatului, a retragerii regatului unit Uh, și cum va afecta acest lucru uh, Fed este reflectat în mod corect în conturile pentru anul 2017. Și aș dori să îmi repet uh, observațiile privind sprijinul bugetar. Nu o să intru în detaliu pentru că nu avem mult timp la dispoziție. În ceea ce privește studiul RER, a ratei de eroare reziduale, cred că există probleme legate de acest studiu dedicat ratei de eroare reziduale. Obiectivul acestui studiu este de a furniza DigiDefco nivelul uh, estimat de eroare după ce au fost puse în aplicare toate controlele uh, necesare. Este important ca acest uh, studiu să fie redactat respectându-se standardele internaționale și firma firma particulară de audit uh, angajată de DGFCO, nu a examinat uh, fiabilitatea surselor folosite. În practică, firma de consultanță privată uh, angajată de de DigiDevco nu, are, nu, are, nu a respectat standardele cerute de DigiDevco. Deci abordarea a fost mai puțin prudentă în comparație cu, cu trecut Um, ceea ce înseamnă că procentul uh, fiabilității a scăzut de la 67% la 16% pe anul, uh, pentru anul trecut. După cum am spus, am făcut o serie de recomandări care au fost acceptate de Comisia Europeană și sperăm că anul viitor vom reuși să vă prezentăm o îmbunătățire a situației. Și o ultimă observație. În acest moment, Parlamentul uh, European nu are uh, prerogative reale din punctul de vedere al procesului descărcării de gestiune. Parlamentul European este, drept urmare, implicat doar parțial privind uh, Fondul European uh, de Dezvoltare o mai bună uh, implicare a Parlamentului European ar reduce riscurile legate de lipsa de coerență și ar îmbunătăți prerogativele de control bugetar al Parlamentului European. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Vă mulțumesc pentru aceste observații foarte importante și domnule comisar Mimița, cred că vedeți și dumneavoastră cât este ora. First, my thanks. Mulțumesc întâi de toate, domnule raportor Vali, și desigur Curții Europene de Conturi, reprezentate de domnul Parț, pentru că prezentat raportul anual al ECA în ce privește fondurile europene de dezvoltare. Întâi m-aș concentra pe temele de relevanță directă pentru Fed. Și aici uh, suntem recunoscători curții pentru recomandările sale, care continuă să ghideze eforturile constante ale Comisiei pentru a ameliora uh, sistemul de control. ECA nu a publicat o rată de eroare estimată pentru buget. Uh, oricum, estimarea lor a fost mai mare decât a noastră, în bună măsură din cauza diferențelor în eșantionare, um, în metodă și uh, area de aplicare. Există două aspecte importante de care trebuie să ținem seama. Unu, Curtea analizează tranzacțiile din contracte în derulare între timp Studiul nostru pentru rata de eroare reziduală analizează tranzacții din contracte încheiate, finalizate, pentru care toate măsurile corective uh, au fost luate. Deja asta arată clar că și Comisia are o capacitate de corectare. Uh, rata de eroare reziduală estimată de 1,18% pentru 2017 este uh, mult sub uh, starea de fapt. Mai mult decât atât, rata acum a scăzut 5 ani la rând și asta e un punct foarte important. Și arată succesul măsurilor corectoare luate înainte ca un contract să fie finalizat. În al doilea rând, orice evaluare trebuie să țină seama de contextele riscante, complexe și în evoluție constantă în care noi operăm. Dar, cum am spus și mai devreme, întotdeauna putem face mai bine. Așa încât vom lua măsuri dedicate pentru a implementa recomandările curții, tocmai pentru a coborâ încă și mai mult această rată de eroare. În mod evident, Uh, aceste eforturi ce privesc Fondul European de Dezvoltare sunt legate și de contextul politic mai larg al relației noastre cu țările ACP. Și aici aș dori să-mi închei intervenția. Trebuie ca și cadrul post-Cotonou să fie Uh, funcțională așa încât uh, parteneriatul de astăzi să devină un cadru politic modern pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Acum că negocierile s-au lansat, trebuie să obținem și un rezultat care să corespundă ambițiilor noastre reciproce în acest context. Sub pilonul african, eu unul sunt convins că Alianța Africa-Europa pentru investiție durabilă și locuri de muncă, pe care președintele Juncker a prezentat-o în fața Parlamentului dumneavoastră în starea Uniunii, va fi un element extrem de important în relația noastră, pentru că va stimula investițiile în Africa, va consolida comerțul, va crea locuri de muncă și va investi în educație și competențe pentru viziunea politică post-Cotonou a propunerii noastre și ascultând uh, de Parlamentul European, noi am propus includerea Fondului European de Dezvoltare în bugetul general al Uniunii. Parlamentul, în acest fel, ar putea să-și exercite puterile atât asupra sumelor, cât și asupra felului în care le sunt cheltuite uh, în țările partenere ACP. Pentru mine, asta ar aduce încă și mai multă coerență și o uh, mai mare concentrare pe performanță și rezultate. Stimați eurodeputați, deocamdată trebuie să ne concentrăm pe cooperarea noastră uh, care să fie cât mai eficace și pe Fondul European de Dezvoltare și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și contribuțiile constructive. Mulțumim foarte mult. Domnul Vali, raportorul nostru, nu este prezent, spune președintele, și atunci am să vă demonstrez cât de importantă e concentrarea puterii uh, uneori și eu am să fac uh, uh remarcile de uh, concluzii. Fed dorește să stimuleze dezvoltarea în state terțe prin proiecte cu condiții dificile din punct de vedere economic și social. Înțeleg că o acțiune fără greș e dificilă, înțeleg și dificultățile cu care în acest proces uh, se lovesc partenerii, dar monitorizarea funcționării Fed este totuși de primă importanță Fondurile acordate aici sunt mari și la fel și mizele. Trebuie să ne asigurăm că investițiile respectă criteriile de durabilitate, transparență și să țină seama atât de factori economici, dar și de cei de mediu și cei sociali. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere și acum mergem mai departe la punctul 6. Descărcarea bugetului general UE, capitolele 9, 10, 11 și discutăm ce se întâmplă? A, ecranul coboară din tavan. Facilitarea pentru investiții ACPTTPM și îl salutăm pe domnul Luca Lazzaroli. Dumnealui ne va face o scurtă prezentare a acestei teme. Aveți cuvântul. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult Bună ziua, doamnelor și domnilor! Permiteți-mi să mulțumesc Parlamentului și acestei comisii pentru că dă cuvântul astăzi. O seamă de întrebări pe care le-am primit și la care am dat un răspuns scris. Ideea mea era aceea de a face această prezentare disponibilă și pe hârtie, dar ca să câștigăm timp, să putem trece prin această slide-uri, am să mă concentrez pe conceptele Uh, principale. Permiteți-mi să vă prezint temele vitale și câteva cifre în ce privește activitatea băncii noastre, a BEI, în anul trecut. Cum știți, prioritatea noastră provine din acordul de la Cotonou, dezvoltarea sectorului privat și infrastructuri vitale în întreaga regiune ACP. Apoi, banca are o serie de obiective orizontale, cum ar fi acțiunea pentru climă sau integrarea regională. Dar scopul nostru ultim este reducerea sărăciei în regiune. Pentru că e o descărcare bugetară aceasta, am să vă dau și câteva cifre care vă pot da o idee despre ce a făcut banca în anul care a trecut. Cifrele arată că, în ce privește contractele semnate, nivelul operațiunilor contractate de banca anul trecut ajung la 1,4 miliarde de euro, adică mai mult decât uh, ținta noastră uh, inițială și ne referim la 38 de proiecte. Vorbim de 1,5 miliarde dacă uh, integrăm și Republica Sud-Africană. E mult mai mult decât anul trecut. Anul trecut, practic, vorbim de o cifră quasi dublă. Am beneficiat, desigur, de uh, o aprobare mare a proiectelor în 2016, care s-a tradus în uh, Uh, semnarea de contracte în anul următor, adică în 2017, deci vorbim de un proces în derulare. Întâi aprobăm și abia apoi semnăm un contract. De unde uh, nivelul foarte mare al cifrelor din 2017, unde am capitalizat aprobările obținute în anul anterior. Uh, din, aceste, din această sumă, 716 milioane au fost acoperite de 30 de contracte Eh, facilitarea pentru investiții și 670 de milioane de euro care era, au fost acoperite din resurse proprii și transpuse eh, în mod specific prin contracte. Cum vedeți, există o anumită dinamică și important pentru noi e să menținem această dinamică în operațiunile noastre și să ne și adaptăm să ne adaptăm la noile cerințe și să sporim uh, instrumentele noastre, să ne concentrăm pe impactul operațiunilor noastre pe teren. Și ca să vă mai dau câteva cifre cheie, dacă ne uităm la ce a finanțat banca anul trecut prin facilitare pentru investiții, putem vedea că s-au susținut linii de credit de 428 uh, milioane de euro care a mers către uh, IMM-uri și instituții de microfinanțare. 153 au uh, fost uh, finanțate pentru uh, fonduri financiare care au creat, considerăm noi, 17.000 de locuri de muncă în peste 150 de companii. Banca susține de asemenea Uh, proiecte mai vaste de nivel corporatist și operă prin valute puternice precum euro și dolar, dar susținem și valutele locale, care sunt extrem de solicitate, mai ales atunci când vine vorba de împrumuturi pentru IMM-uri. Anul trecut, banca a continuat activitatea ei de microfinanțare și asta printr-o serie de operațiuni către instituții de microfinanțare care au echivalat cu 60 uh, de milioane de euro. Când vorbim de infrastructură vitală, Banca anul trecut a semnat 500 de milioane pentru a uh, aduce uh, apă potabilă și servicii de depurare a apei. E un plan de investiții care trebuie să aducă beneficii la Uh, peste 500.000 uh, de mii de uh, oameni care în sfârșit vor avea acces la apă. Facilitatea ne permite de asemenea să finanțăm la nivel de 22 de milioane un nou pod la Ponderoso între Senegal și Mauritania, care este o componentă fundamentală uh, în rețeaua de transport din regiune, legând în special de Africa de Nord cu uh, Africa de Vest. Toate aceste proiecte uh, au respectat standardele de mediu și standardele sociale ale băncii și au fost supuse atenție reprezentanților cele 28 de state membre uh, prin comisia competentă. Spun asta deoarece BEI este o bancă europeană um, deținută de cele 28 de state membre și ne simțim desigur responsabili vis-a-vis -vis de um, părțile interesate din UE și ne adaptăm acțiunile diverselor prerogative și priorități decise de uh, partenerii uh, europeni, fie că e vorba de politici economice sau de um, acțiune externă. Ca să vă dau o idee despre evoluția din anul trecut. Se știe că accentul s-a pus pe migrație și în contextul activității băncii în regiunile ACP avem pachetul de migrație Africa în valoare de 800 de milioane de euro. Banca a încercat să facă și mai multe în state fragile. Statele fragile uh, se definesc potrivit OCDE. În 2017 am susținut 12 operațiuni în 9 țări ACP clasificate drept fragile, în valoare de 700 de milioane de euro aproximativ. Din acestea, 580 de milioane au susținut proiecte de infrastructură în 8 state fragile. Cum facem noi asta? Ei bine, prin facilitarea pentru investiții și mai ales prin bugetul pentru uh, impactul finanțării. Face parte din această facilitare, uh, facilitare acest instrument și ne permite, cum probabil știți, să uh, operăm în uh, sectoare, respectiv în țări de risc. În selectarea proiectelor oferim uh, aprobarea noastră atât când vine vorba de uh, calitatea proiectelor, cât și de vizibilitatea UE. Instrumentul de care vorbim este foarte important și de la lansarea lui în 2003 am ajuns la o investiție de 1,29, adică pentru fiecare euro investit de BEI, până la 9 euro au fost mobilizați. Și asta se datorează reutilizării fluxurilor generate prin replata diverselor împrumuturi. Desigur, nu vorbim doar de volum, ne dăm seama de nevoia de a obține și rezultate, impact real pe teren. Și în acest sens, banca în ultimii ani, doi ani, s-a aliniat cu obiectivele de dezvoltare durabilă și în 2012 am lansat cadrul de uh, măsurare a rezultatelor prin care urmărim atât ex ante cât și ex post proiectele pe care noi le finanțăm pentru a verifica în ce măsură ele au produs rezultatele pe care le scontam. Mai mult decât atât, anul trecut, banca și-a continuat eforturile de a își spori implicarea în uh, acțiuni, în proiecte, pentru a ajunge la 35% element de acțiune climatică. Și până în 2020, majoritatea acestor proiecte se vor derula în afara UE. Ne apropiem tot mai mult de aceste cifre, de aceste ținte și cred că vom putea să uh, depășim obiectivul până în 2020. Înainte să-mi închei scurta intervenție, doamnelor și domnilor, permiteți-mi și câteva reflexii despre viitor, mai ales în lumina propunerilor pentru viitorul CFM. Știți că facilitarea pentru investiții se va opri în următorul CFM, iar banca nu va mai avea un mandat în acest sens. Pentru noi, sigur, e un motiv de preocupare. Asta va însemna că nu vom mai dispune de acest instrument de uh, derulare uh, eficace din punct de vedere a costului a um, finanțării noastre. Ni s-ar părea important ca BEI să continue să beneficieze de acest instrument și în viitorul CFM. Europa încearcă în momentul de față să construiască o alianță cu Africa avem elemente de diplomație economică cu Africa extrem de uh, solide acum și ar trebui să continuăm această dinamică tocmai prin instrumentul de facilitare pentru investiții. Este un instrument unic în instrumentarul nostru, dar și în acela al Uniunii Europene. Fără a mai solicita resurse suplimentare de la bugetul UE, ci pur și simplu utilizând fluxurile și reutilizarea acest, acestora. Am putea mobiliza până la 20 de miliarde în viitorul CFM și să continuăm ca bancă să ne oferim susținerea pentru proiecte de uh, aceeași uh, scală ca și în anii din urmă în acest sens dorim să facem o pledoarie în favoarea continuării acestei, um, acestui instrument de facilitare pentru investiții și, de ce nu, în extinderea acestuia și la alte arii geografice. Considerăm că, și acum uh, chiar am să închei, uh, considerăm că facilitarea pentru uh, investiții ca și mandatul extern al BEI aduce un impact, aduce vizibilitate, dar aduce și o pârghie politică pentru Uniunea Europeană. Astfel, BEI este un bun partener al altor instituții financiare, fie că e vorba de Banca Mondială, BERD sau așa mai departe. Dar BEI e și un investitor foarte important în multe țări care tocmai au nevoie de investiții uriașe. și care răspund consensului obținut de UE anul trecut. Vă mulțumesc foarte mult! Nu, am trecut prin slide-urile pe care le pregătisem, pentru că altfel aș fi consumat încă și mai mult timp, dar sper că am acoperit majoritatea elementelor cheie și, desigur, suntem aici să răspundem la orice întrebări. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Înainte să lasăm un număr important de întrebări din partea deputaților, pe scurt, am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, team leader, domnul Elefterios Tsavos. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Salut și pe colegii de la BEI. Comisia confirmă că facilitarea pentru investiții este un instrument util pentru a susține sectorul privat al țărilor ACP. Și Comisia, într-adevăr, are un rol consultativ în utilizarea acestui instrument. Rolul nostru continuă și încercăm să asigurăm coerența între operațiunile din facilitarea pentru investiții și strategia pentru dezvoltare a UE și obiectivele noastre, în mod complementar cu alte acțiuni ale Comisiei. Comisia continuă să încurajeze BEI pentru a-și duce mai departe eforturile. În aceste operațiuni la nivel regional e crucial ca BEI să acorde atenție deosebită în obținerea unui impact real în țări fragile, finanțând tocmai operațiuni riscante, ameliorând utilizarea capitalului de risc ceea ce ar putea ajuta la acumularea unor finanțări private și mai importante. Noi credem că BEI trebuie să prioritizeze acest tip de operațiuni de risc. În paralel, Planul European de Investiții a început să fie implicat pentru a obține 44 de miliarde pentru investiții în Africa și în vecinătate până în 2020 pentru a susține obiectivele de dezvoltare durabilă și astfel să răspundem la uh, cauzele profunde ale migrației. Uh, planul de investiții externe al UE va prioritiza țările și uh, își va continua strânsa cooperare cu BEI. Noi știm că BEI este membru al bordului strategic, ceea ce va permite coerență între diversele instrumente utilizate de către Uniunea Europeană în contribuția la deplinirea obiectivelor politice. Și cred că pot să închei observațiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, în numele raportorului, care, uh, din nou, e domnul Vali și e absent, aș dori și eu să lansez două întrebări. Ați spus că se e de înțeles că în viitorul CFM acest instrument va dispărea ce ne puteți spune ca să ne ajutați pe noi la Comisia pentru Bugete să demonstrăm în ce fel marjele de ameliorare sau care sunt posibilitățile de reutilizare ori extindere a acestei facilități, acestui instrument de facilitare al dumneavoastră. Așa. doua întrebare. Ați vorbit de 250 de milioane de euro bugetați pentru activități de politică energetică și eu aș fi foarte nemulțumit să uh, găsesc acolo chiar și un kilowatt de curent electric provenit din cărbune. Pentru că uh, banii sunt destinați strict energiilor curate. Și acum îi dau cuvântul doamnei Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt eu responsabilă dosarului, dar mulțumesc și am o întrebare uh, în legătură cu ceva ce am studiat anul trecut în raportul BEI. E vorba de microfinanțare. În rezultatele pe care ni le prezentați, în cele 29 de milioane de euro uh, sunt linii de credit directe către microfinanțare. E vorba de contracte semnate sau e vorba de împrumuturi, de proiecte revizuite. Pentru că am senzația că au existat multe contracte semnate pentru microfinanțare, dar că până la urmă s-au obținut zero rezultate. Ori aici văd că pentru instrumentul de microfinanțare, pentru împrumuturi, sumele sunt mai mari. Atunci, V-aș întreba în mod concret, puteți să-mi spuneți despre ce produs se vorbește aici? Și încă ceva despre infrastructuri. Am senzația că, în principiu, nu există creare de locuri de muncă. Când vorbim de proiecte de infrastructură, Aș vrea să-mi spuneți care a fost numărul exact de locuri de muncă create. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, și pentru întrebări. Permiteți-mi să răspund pe rând. Impact. În câteva cuvinte am spus și mai înainte, trebuie să înțelegem că există două dimensiuni. Obținerea unui impact și, doi, posibilitatea de a raporta asupra ce am obținut. Însă, a obține impact, cum putem să o facem prin selectarea proiectelor și utilizarea instrumentelor de care dispunem. În acest sens, impactul obținut cu bugetul pe care îl avem în ultimii ani demonstrează că instrumentul ne-a permis să mergem cât se poate de departe, ajutând parteneri cu care altfel nu am fi putut interacționa. Vorbim de 800 de milioane în acest Impact Finance Envelope și Tocmai instituții de microfinanțare beneficiază de acestea. Multe dintre ele sunt foarte recente și acestora le oferim și asistență tehnică, tocmai pentru a accelera procesul. Uh, ne-am adresat și fondurilor de capital, uh, așa încât IMM-urile să nu trebuiască să se adreseze băncilor pentru linii de credit, ci complementând uh, uh, susținerea pentru acestea cu alte tipuri de instituții financiare. În ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, am integrat aceste obiective în abordarea noastră și pe fiecare proiect evaluăm impactul și avem acest cadru de măsurare a rezultatelor pe care vi-l uh, descriam și ne concentrăm pe mai mulți indicatori aici, Exante, atunci când ne lansăm într-un proiect, încercăm să stabilim care e impactul asupra ocupării bunăoară, uh, companii, număr de companii create, uh, rate de diversitate de gen, uh, dacă finanțăm infrastructuri vitale, vrem exante să măsurăm câtă apă, de exemplu, câți locuitori ar uh, putea în sfârșit căpăta acces la apă potabilă sau câți oameni vor avea acces la transport. Deci încercăm să măsurăm toți acești indicatori. Repet, ex ante și apoi ex post. Iar uneori, uh, e adevărat, uh, nu izbutim. Uneori, probabil că supraestimăm. Și tocmai de aceea avem uh, evaluări repetate. Acum, evaluând impactul, încercăm să inserăm uh, tot aici și uh, obiective de dezvoltare durabilă. Nu vorbesc de numărul de indicatori pe care noi îi folosim, ci încercăm să ne asigurăm că atunci când avem un proiect, îl putem asocia din start uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă, așa cum le știm. ce privește posibilitatea de reutilizare a facilitării pentru investiții vă spuneam că pentru fiecare euro cheltuit în acest instrument, alți 9 euro sunt mobilizați. Fluxul, reutilizarea fluxurilor ca și uh, un proces constant e foarte important. Deci această rată de 1 la 9 ar putea să crească și asta în mod realist, ă, tocmai datorită reutilizării constante a acelorași bani. Așa încât până în 2025, ă, în circunstanțe ă, normale, această rată să treacă de la 1 la 9 la 1 la 14. Deci înțelegeți că este un instrument foarte puternic Grație acestor uh, reutilizări de fluxuri, banii se întorc și sunt disponibili pentru alte proiecte. Permiteți-mi să spun că noi am putea continua uh, și după 2020 să mergem înainte cu acest instrument, tocmai grație reutilizării fluxurilor. Pentru că activitatea noastră practic s-a dublat uh, în, în, în ultimii câțiva ani. Uh, iată ce ne permite să spunem că se poate face, se poate merge mai departe cu acest instrument cu costuri zero pentru bugetul UE. Începește cei 250 de milioane de euro pentru energie. Vă confirm că avem o politică energetică clară, cu cerințe clare și, cum bine vă imaginați, ne coordonăm activitatea către energii regenerabile. Există mai multe proiecte Uh, în cele din anul trecut, bunoare, nu veți găsi nici o picătură de gaz ori cărbune. Sunt toate energii regenerabile. Știm cât de important uh, e acest sector. Și deficitul în termen de infrastructură, mă gândesc la transmisie, distribuție, ne-am concentrat atât pe consolidarea interconectării transfrontaliere, Mm, dar și alte elemente ce țin de rețeaua de uh, energie solară. 55% din populația Africii nu are acces în momentul de față la energie pe acel continent. Acum, ce vrește microfinanțarea? Aveți dreptate? Mai întâi, semnăm un contract și le permitem acestor instituții să opereze. Și uneori, într-adevăr, durează, durează mult. La fel se întâmplă cu o bancă, chiar cu băncile UE în țările noastre, nu? Durează înainte ca banca să înțeleagă exact care sunt nevoile Dorim adesea ca aceste instituții financiare să schimbe procedurile, să ne asigurăm că au o, o guvernanță adecvată și că atunci când selectează proiecte, acest lucru se face ca lumea. Poate că nu cunoaștem destul de bine banca și atunci, în mod evident, e nevoie ca Uh, respectivele instituții financiare ca partener al BEI să ajungă la nivelul pe care noi îl așteptăm și trebuie să le dăm timp pentru asta. Dar e și foarte important să o facem. E una din provocările cu care ne confruntăm. Și nu lucrăm doar cu băși de rangul 1, ci și de rangul 2, 3, instituții mici de microfinanțare, tocmai pentru a, a uh, ajunge până la cei mai uh, mici dintre beneficiari. Trebuie să permitem ecosistemului să evolueze așa încât să poată permite uh, strângerea la alt actor mai, uh, cât mai multor surse de finanțare. Da, avem o raportare în ce privește crearea de locuri de muncă. Vorbim de operațiuni de microfinanțare acoperite de acel Impact Finance Envelope Doamna Sender, fără microfon. We do. We do as much as we can. Yeah, we do. We try and measure the... Good to have. We will. We will send you separately some, some... Vă vom trimite în mod separat niște cifre exacte în ce privește impactul. Dar sigur, ocuparea este uh, cel mai important lucru. Mulțumim foarte mult, spune președintele, și cum vedeți, ați fost extrem de uh, exact, încă și mai exact decât un ceas nemțesc sau elvețian. Domnul Valica, raportor, concluzii. Vom ține seama de rezultatele dezbaterii atunci când vom întocmi raportul de descărcare bugetară. Acum, mulțumesc tuturor, deputaților, secretariatului, interpreților, desigur, funcționarilor, Sunteți cu toții liberi, vă rog. Doamna Sander, la diverse? Perdón, voy a hablar en español. Um, ya que ha hablado usted amablemente y ha dado las gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Um, ați adresat uh, niște mulțumiri călduroase colaboratorilor, secretariatului și profit de ocazie pentru a vă anunța că noi, socialiștii și democrații, avem o nouă colaboratoare, doamna Rubova. Bun venit! Iată, am uh, prelungit ședința cu două minute. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, acestea fiind spuse, ședința se suspendă.